Okay, welcome everybody. My name is Anna Bine ați venit, mă numesc Ana Maria Corața Bil și sunt prim vicepreședinte a Comisiei pentru Piața Internă. Și țin foarte cu amănuntul, avem acum o audiere publică transmisă pe internet. Dorim să urăm bun venit prietenilor și invitaților care ne urmăresc online și să îi, să îi salutăm pe uh, experții noștri invitați. Nu am să mă lungesc prea mult, suntem aici ca să vă ascultăm. Masa rotundă privind retail-ul este o șansă pe care vă oferim să vă faceți glasul auzit. Este o șansă ca întreaga familie a retail-ului să afle ce se întâmplă în acest domeniu, domeniul comerțului cu amănuntul, care se mișcă foarte rapid. Trebuie să vă spun că împreună am reușit de-a lungul anilor să uh, câștigăm demnitate pentru acest sector care este creator de creștere și ocupare. Până acum, cam 33 de milioane de persoane lucrează în acest sector al retailului, sunt locuri de muncă flexibile, locuri de muncă pentru tineri și nu în cele din urmă vreau să spun că pentru mine e un subiect politic important. Pentru că noi toți lucrăm la integrarea refugiaților în Europa. Și este cu atât mai important să ne desprindem de obiceiurile noastre, de a uh, și de a profita de șansa retailului pentru a oferi o șansă celor care caută protecție în Europa. Și vreau să mai um, subliniez un aspect important pentru mine. La comisia noastră am început să lucrăm la un raport privind costul non-Schengen, adică ce înseamnă? Analizăm uh, aspectele economice ale impactului introducerii controalelor la frontieră, controalele de identitate între unele state membre din zona Schengen și efectul acestor controale asupra liberei circulații a bunurilor și a serviciilor. Și vom analiza, vom continua această analiză în viitor. Sperăm să fie de ajutor și pentru detaliști și vă rugăm să ne transmiteți și toate informațiile pe acest sens. Până acum, nimeni nu a încălcat codul Schengen. Însă e clar că în această primăvară vom avea o dezbatere fierbinte legată de refugiați, legată de terorism și la Comisia IMCO dorim să analizăm și impactul um, acestui fenomen asupra operatorilor economici, nu în ultimul rând a detailiștilor. Privesc în sală și recunosc multe fețe cunoscute, sigur, pe colegii mei pe care îi salut. E de la sine înțeles, dar văd și multe părți interesate cu care am lucrat în ultimii șapte ani și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru loialitate și pentru eforturile făcute. Sectorul de retail este unul și foarte important pentru creștere și ocupare, dar și în ceea ce privește sustenabilitatea, eficiența energetică risipa de alimente. Știți că acesta este un subiect uh, la care eu țin foarte mult și cred că trebuie să uh, felicităm acest sector pentru că ia măsuri în acest sens. M-am întâlnit cu domnul Harbour, fostul președinte uh, IMCO, care mi-a spus felicitări, Ana Maria, ai reușit. Și asta pentru că în strategia IMCO și în strategia Comisiei avem în sfârșit sectorul de vânzare cu amănuntul ca parte esențială este rezultatul luptei noastre ca acest sector să fie recunoscut ca pilon al pieței unice. Și acum am reușit, iar Comisia va prezenta o comunicare importantă, mai ales în legătură cu subiectul pe care îl abordăm noi astăzi, și anume vânzarea cu amănuntul pe piața unică digitală. Cum să sporim încrederea pentru comerțul electronic, cum să stimulăm dezvoltarea de platforme, de vânzare de bunuri, de conținuturi, online, vom, vom discuta și despre problema liberei alegeri pentru consumatori, a non-discriminării, faptul că acum bunuri și servicii sunt vândute împreună, iar directiva pachetelor și directiva bunurilor și serviciilor nu sunt încă implementate. Încă ne luptăm cu naționalismul, protecționismul, fragmentarea. Aștept cu nerăbdare să vă ascult, să vedem ce putem face împreună ca să îndepărtăm obstacolele, poverile și frontierele din calea liberei circulații a bunurilor în Europa. Eu mă număr printre cei care cred cu adevărat că liberul schimb în Uniunea Europeană este unul din elementele cele mai puternice de creare de prosperitate și mai mult decât atât de creare de pace. Și sper ca comisia noastră să vă susțină și mai departe în toate modurile posibile într-o abordare cuprinzătoare pe termen lung. Acesta este lucrul pe care l-am realizat în raportul meu uh, în 2011, un raport care se refera la un sector al retailului liber. Uh, în al doilea rând am avut un plan de acțiune pentru sectorul de retail cu recomandări specifice care sunt discutate în diferitele forumuri, cum ar fi forumul la nivel înalt al competitivității pe care l-a lansat Comisia, forumul la nivel înalt privind lanțul alimentar și mult, în multe alte foruri. care se străduiesc să îndepărteze aceste obstacole. În ultimul rând, vreau să mai spun că Comisia pregătește o propunere de ceea ce numesc eu protecția drepturilor consumatorului online. E vorba de două pachete referitoare la conținuturile online și la bunurile fizice online. Sunt multe discuții despre cum să procedăm eu am o abordare clară. Non-discriminare, același principiu trebuie să se aplice pentru bunuri și servicii și online și fizic. Eu cred că piața unică de vânzare cu amănuntul trebuie să beneficieze de un internet liber, fără niciun fel de bariere, fără niciun, uh, nicio povară UE la niciun nivel și sper că împreună să lucrăm spre, acest, spre a atinge acest scop. Uh, cred că Comisia va prezenta și un alt lucru foarte important pentru comerțul electronic, la care eu țin foarte mult, pentru că înainte de a veni la Parlament am fondat um, o companie de comerț electronic care făcea legătura între nord și sud și livrarea de pachete. Văd că dați din cap, am mai discutat uh, și adinaur despre acest subiect. Livrarea de pachete este unul din obstacole uh, în această piață care evoluează rapid a comerțului electronic. Mulți au spus că aceasta este o problemă. Noi lucrăm la accelerarea acestei propuneri la comisie și sperăm să o avem în față în curând. Acum voi încheia și voi da cuvântul uh, stimaților noștri experți și vreau să vă invit pe toți la o dezbatere dinamică, vie, cu răspunsuri uh, cu răspunsuri la întrebări, cu comentarii. Sperăm să avem o participare cât mai largă. Iar primul vorbitor este Janin Tilema. Bine ați venit, CEO de la Polar's Choice. Veți vorbi despre cele mai bune practici în contextul Europei eh, digitale, pieței unice digitale. Uh, acest panel are ca temă eliminarea obstacolelor, realizarea libertății de mișcare, de instalare și de alegere. Începem cu întârziere, deci o să fim și mai duri și aveți exact 10 minute, pentru că vrem ca și cei din public să aibă timp să se exprime. Janine, ai cuvântul. Thank you for Mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă prezentăm experiența noastră de comerț transfrontalier timp de 10 ani. Eu sunt fondatoarea Paula's Choice, avem sediul în uh, țările de jos și suntem un distribuitor exclusiv al unei mărci uh, de îngrijire cosmetică, Paula's Choice. Paula este Paula Begun, o cosmeticiană de renume care și-a fondat această marcă în SUA în 1995. O să vă vorbesc despre uh, crearea companiei noastre. Uh, și apoi vă voi prezenta provocările cu care ne-am confruntat și vom analiza și strategia propusă de comisie privind piața unică digitală. Ne-am început activitatea în Europa în 2005, am activat online la început. Din primul an am trimis pachete consumatorilor din toate statele membre. Aici vedeți călătoria noastră pe 10 ani am avut la început un singur sat, uh, site într-o singură limbă, o singură valută și un număr TVA. Acum am ajuns la 28 de state și puteți vedea extinderea noastră an de an. Am adăugat fie sedii locale proprii, fie colaborarea cu uh, parteneri locali. Vedeți în această imagine amprenta noastră actuală. Vreau să vă spun că avem modele de afaceri diferite de, avem uh, subdistribuitori, avem uh, reactori, avem retaileri uh, care cumpără de la noi și vând în țările respective și puteți vedea modelul de afaceri în întreaga Uniune Europeană. Este esențial, în primul rând, pentru a putea funcționa, să clădim încrederea. Cum putem face asta? În primul rând, trebuie să oferim opțiuni de plată și de trimitere și de expediere. Uh, trebuie să oferim uh, un timp de livrare rapid, care, vedeți, diferă de la o țară la alta. Apoi, comunicarea trebuie să fie în limba locală și trebuie să fie relevantă pentru piața respectivă, ceea ce necesită o cunoaștere a uh, culturii locale și a situației locale. Și aș vrea să subliniez că, de exemplu, în uh, întreaga Europa, ziua mamei se sărbătorește în șapte zile diferite ale anului. Deci e important să știi ce reclame faci, în ce țări și ce mail-uri trimiți. Mai departe, vedeți că un succes transfrontalier presupune mai multe provocări. Vedeți aici gestiunea TVA actuală. Comisia a anunțat din fericire o inițiativă pentru a rezolva această problemă. Lista va fi, de fapt, și mai lungă pentru că peste o lună sau două se vor mai adăuga încă trei state la această listă. Și vedeți uh, acolo în coloana a treia că diferă modul în care se depun declarațiile TVA, de, diferă calendarul și așa mai departe. Povara administrativă este mare. Mai sunt și alte implicații care trebuie subliniate în promoții nu se mai pot folosi sume absolute, pentru că poate pentru un consumator prețul este de 25 de euro, dar poate pentru altul prețul va fi de 25,83 de euro, pentru că diferă TVA-ul. Pe de o parte, prețurile trebuie prezentate pe site cu tot cu TVA, dar nu poți ști prețul final decât dacă știi care este adresa de livrare a consumatorului. Deci cum explici unui consumator că prețul se poate schimba când ajunge la uh, procesul final al comenzii pe, pe site, la punctul final al comenzii? Apoi sunt diferite praguri de la un anumit prag. Se poate aplica TVA-ul local. Cum explici acest lucru unui consumator care poate că comandă de mult de la tine? Dată fiind situația, nu e de mirare că doar 7% din IMM-urile europene fac comerț transfrontalier la modul electronic și dacă o fac de obicei trimit în țările vecine. Trecând acum la strategia pieței unice digitale a Comisiei, am subliniat aici acțiunile din foaia de parcurs relevante pentru IMM-uri, cum suntem noi susțin inițiativa privind regulile contractuale și uh, livrarea de colete și ultima de pe listă, TVA-ul, ați văzut pe ultimul slide de ce. Pe lângă aceste aspecte, cred că mai sunt și alte aspecte relevante în această discuție și am să le menționez imediat. Și de asemenea vreau să comentez pe scurt geoblocarea și legile concurenței din perspectiva IMM-urilor. Ar fi uh, un mare progres dacă s-ar revizui reglementările privind uh, fiecare branșă printr-o optică digitală. Să vă explic ce înseamnă pentru noi. Noi trebuie să ne trecem uh, adresa fizică pe o etichetă pe fiecare produs, ceea ce înseamnă că trebuie să etichetăm fiecare produs înainte de a-l putea vinde. Și pentru a complica situația, conceptul de adresă înseamnă ceva diferit în fiecare stat european. În unele state, adresa înseamnă că trebuie să-ți treci numele străzii și numărul la care ai adresa, în altele trebuie să treci doar orașul, în altele poți trece o cutie poștală și așa mai departe. Noi suntem o companie care a crescut foarte mult în ultimii 2-3 ani, deci vă dați seama ce probleme am avut. În tot acest timp, am uh, trecut pe fiecare site adresa noastră și acestea poate fi foarte ușor de găsit. Al doilea exemplu, cerințele lingvistice. Sunt foarte stricte, trebuie să includem prospecte la toate comenzile în limba respectivă. Aceste informații pot fi puse foarte ușor doar pe internet. Acolo pot fi actualizate foarte ușor și astfel se reduc costurile și se reduce risipa. Pachetele noastre sunt trimise, sunt comandate și expediate online. Deci, de ce să se mențină aceleași cerințe pentru uh, uh, detailiștii care vând online? Noi avem o relație directă digitală cu consumatorii. Haideți să ne gândim la cazul când se retrimite un produs dacă e o problemă cu un produs, poți să-ți contactezi direct clientul, să-i spui că a fost o problemă cu produsul respectiv și trebuie să-l trimite înapoi și banii se vor rambursa și nu e nicio problemă pentru că ai datele acelui client în contul său online. Comisia a cerut uh, recent o evaluare a reglementărilor acestora în epoca digitală. Mai sunt și alte uh, chestiuni importante pentru IMM-urile care au activitate transfrontalieră. Modelul comisiei poate fi foarte util ca să-ți permită accesul la nivel transfrontalier, dar întrebarea este dacă directiva actuală este încă adecvată în ziua de azi. Aș vrea să mă mai refer și la legile ocupării. Comisia spune că trebuie să fie ușor să deschizi o firmă într-un alt stat membru. Dar IMM-urile de multe ori nu au nevoie de mai mult de 3-4 persoane angajate și nu vor poate să um, angajeze oameni din alt stat membru, pentru că e greu să angajezi un salariat într-un alt stat membru. Știu că nu, nu este pozitiv, dar e foarte greu din cauza prevederilor legislative. Și în ultimul rând, pentru a avea succes la nivel transfrontalier, IMM-urile au nevoie de parteneri locale, au nevoie de o prezență locală. Dacă ne uităm la subdistribuitori, subdistribuitorii noștri locali investesc în site-urile lor, în limba locală, în logistică, în marketing, în PR. Și trebuie ca aceste investiții să fie profitabile. Dar partenerii noștri nu pot beneficia în statele în care ne deschidem uh, filiale de niciun fel de protecție. Astfel se, ne putem trezi cu situații de concurență intra-brand, la preț. Și e greu să găsești parteneri pe piețele locale care uh, să accepte aceste riscuri. Extinderea transfrontalieră pentru IMM-uri și subliniez pentru IMM-uri va fi benefică numai dacă se va putea acorda caracter exclusiv unui partener uh, IMM. Poate doar pentru o perioadă de început, până la un anumit uh, punct în timp sau până la un anumit nivel de venit. Mai departe, colaborarea cu parteneri locali scoate în evidență diferențele care există în Uniunea Europeană, pornind de la puterea de cumpărare ceea ce duce la costuri acceptate de preț în retailul offline. Dar în retailul online, aceste diferențe de preț sunt văzute la modul cel mai negativ. E foarte greu să te diferențiezi online așa cum te diferențiezi offline în diferitele state. IMM-urile au de obicei doar un sediu și un uh, tip de costuri subiacente. Pentru IMM-uri, costurile de vânzare online diferă în funcție de locație. Diferențierea prețurilor e un, un lucru foarte complex. Nu numai în ceea ce privește diferența între prețurile offline și cele online, dar și prețurile online în funcție de mărimea întreprinderii, pentru că acești factori determină prețul. Am să sar peste această pagină pentru că văd că mă apropii de sfârșitul celor 10 minute. Era vorba de o matrice a concurenței transfrontaliere. Puteți vedea aici diferența între puterea de cumpărare între diferitele state. Vreau să spun că doar aici se vede concurența în Uniunea Europeană și imaginea este și mai complicată de fapt pentru că uh, avem concurență și din exterior. Trei observații succinte. Concurența directă transfrontalieră este oricum foarte dificilă pentru că um, există diferențe culturale, după cum v-am spus la început, dar este cu atât mai gravă uh, cu cât diferă diferențele de venit între statele membre, diferențele de uh, putere de cumpărare. În cazul nostru, de exemplu, avem un nivel de preț uh, între uh, produsele obișnuite de drogherie și produsele uh, de lux ceea ce este o poziție unde noi ne situăm bine, dar în unele state, cum este România, avem un preț de produse de lux. Nu vreau să abordez geoblocarea, o să sar și peste acest slide. Dar vreau să spun înainte de a încheia că geoblocarea este privită foarte negativ. Și am să vă dau un exemplu de pe um, site-ul nostru. Avem patru site-uri cu patru uh, extensii. Fiecare site duce pe altă pagină, cu o limbă diferită, cu prețuri diferite, pentru că nivelurile de TVA sunt diferite. Toate magazinele noastre online sunt adaptate diferitelor țări. Sigur că prețurile noastre sunt aceleași, diferă însă nivelul de TVA, iar uh, distribuitorii noștri stabilesc singuri marja, așa cum este și normal. Deci, cred că în acest caz, geoblocarea nu este nejustificată. Când se consideră însă că geoblocarea este nejustificată? Dacă sunt diferențe de preț, există unor motive, motive acceptate în uh, comerțul offline. Întrebarea este când se consideră geoblocarea nejustificată. În încheiere, strategia pieței unice digitale reprezintă un mare pas înainte și pentru a o consolida trebuie să eliminăm poverile reglementative, să avem în vedere condiții egale pentru toți și să ținem cont de uh, legea concurenței care unor poate dăuna extinderii transfrontaliere a IMM-urilor. Mulțumesc încă o dată pentru șansa de a veni astăzi aici și pentru atenție. Mulțumesc, Janin, pentru aceste exemple foarte concrete de ceea ce trebuie să facem pentru a spori încrederea și a elimina obstacolele. Avem încă foarte multe obstacole în comerțul uh, online transfrontalier în Uniunea Europeană. E frustrant ce ne-ai povestit, dar vreau să spun că noi eh, lucrăm la toate acestea și în legătură cu geoblocarea am și eu cam aceleași întrebări pentru comisie. Ce înseamnă această geoblocare nejustificată? Cred că comisia lucrează la acest eh, subiect. Și trec imediat acum la Mauriț, secretarul eh, general al EMOTA, Asociația Comercială de Comerț Electronic și Omnicanal. Canal sunteți aici ca să ne spuneți ce trebuie să facă Comisia și Parlamentul, vă rog. Um, Mulțumesc. Este pentru mine o plăcere să fiu uh, reprezentantul EMOT al Parlamentului European. Uh, în numele nostru vedeți că channel nu apare, canalul nu apare inițiala, pentru că celelalte canale de distribuție până la urmă sunt aproape ignorate, cel mai important a devenit uh, comerțul online. Și oricum, dacă vrei să poți să captezi atenția potențialilor clienți, trebuie să poți să fii mai întâi prezent online înainte de a putea să-i vinzi produse și pe alte canale. Unele aspecte deja au fost abordate de uh, antevorbitoarea mea, altele s-ar putea să vi se pară noi, oricum sunt din perspectiva Asociației uh, Comercianților. În primul rând, ce mi se pare mie important și așa cum a spus deja antevorbitoarea, uh, trebuie neapărat să înlăturăm uh, nenumăratele bariere care încă mai există pe piața internă. Trebuie să scăpăm de ele dacă vrem să avem o adevărată piață unică tot cum a spus uh, uh, colega, nu putem să vorbim despre o piață digitală unică cât timp uh, adjectivul digital vine adăugat așa cândva la sfârșitul uh, în, în, întregului proces de reflexie și uiți că de fapt de la bun început trebuie să te gândești să concepi legi pentru piața digitală. Trebuie ca și vânzătorii și clienții să aibă de unde alege și legislatorii ar trebui să se gândească că un evantai larg de opțiuni ar trebui să fie o prioritate, un obiectiv și trebuie să legiferez în acest sens. Cum spuneam, nu um, este un impediment faptul că există mai multe canale de distribuție. Toate pot să fie avute în vedere atunci când uh, concep legislație și oricum operatorii își doresc uh, să poată să uh, aibă acces la piața globală. Ei nu pot decât să-și dorească să nu existe niciun fel de bariere și să poată să concureze în mod loial cu operatorii din afara pieții unice. Dacă vă uitați în plus la regulamentul în ce privește protecția datelor, sunt sute și sute de pagini de text, pe când prima versiune a regulamentului avea numai vreo 20 de pagini. Deci rugăm legislatorii să se concentreze pe principiile de bază și să nu intre prea mult în detalii. Foarte multe țări au în legislația lor națională excepții și rugăm pe legislator să se concentreze și pe acest aspect, să nu lase țările să mențină prea multe uh, excepții și prea multe derogări. Noi vrem să avem reguli care să fie valabile pe termen lung, care să fie ușor de anticipat și să um, nu dureze atât de mult din momentul în care un text este adoptat până în momentul în care el este pus în aplicare dacă ne uităm, de exemplu, la regulile pentru protecția consumatorului, au fost adoptate în 2004, au intrat în vigoare în 2011 și acum se vorbește deja despre revizuirea lor. Este mult prea devreme. În ceea ce privește geoblocarea, cred că mai întâi trebuie să definim geoblocarea. Acest lucru înseamnă să blochezi accesul la un serviciu sau la o pagină web în funcție de adresa ta IP. Deseori, în comerțul electronic, ne dăm seama că anumite tranzacții nu au loc, uh, uh, sunt blocate nu din cauza adresei IP, ci din alte motive. De bănci, de exemplu, dacă aveți un card de credit emis într-o anumită țară, s-ar putea ca banca dintr-o altă țară să nu-l accepte. Prin urmare, tranzacția este blocată. Poate pentru că dumneavoastră, ca și consumator, gândiți că este din cauza geoblocării, dar nu este adevărat. Uneori s-ar putea atunci când vreți să cumpărați un bun, introduceți adresa poștală, dar iarăși tranzacția nu poate să aibă loc din cauza că sunt probleme cu livrarea într-o anumită țară, este poate prea greu să vă fie livrat coletul respectiv și atunci tranzacția nu este acceptată. Deci sunt mai multe criterii de blocare, nu doar geoblocarea. Dar revenind la geoblocare, există diferite motive pentru care geoblocarea există. Uh, unul este de natură pur uh, de reglementare. S-ar putea ca mm, din cauza anumitor manuale de instrucțiuni care trebuie să existe um, în limba din țara respectivă, din cauza drepturilor de autor, din cauza faptului că um, fișa tehnică nu este uh, tradusă sau din cauza că anumite produse chiar nu pot, din motive legale, să fie comercializate într-o anumită țară, ei bine, pentru toate aceste motive se poate folosi geoblocarea pentru a uh, bloca o tranzacție. Există apoi și rațiuni uh, comerciale, doamnă președinte, ați vorbit despre costurile livrării coletelor. Da, dacă vă uitați care sunt obligațiile din protecția consumatorului, din legislația prin protecția consumatorului, faptul că dacă coletul nu a ajuns la client, uh, furnizorul trebuie să uh, îi plătească nu numai uh, pentru produsul pe care nu l-a primit, dar să și uh, îi dea o compensație pentru faptul că nu a primit acest produs și până la urmă tot tu, furnizorul, suporți costul livrării respective care de fapt până la urmă nu a avut loc. Și un alt exemplu pe care aș putea să-l dau și cu asta închei uh, punctul despre geoblocare, dacă uh, vrei să cumperi produse de la anumite mărci dar s-ar putea ca mărcile respective să nu aibă un uh, serviciu de service uh, în țara în care tu te afli și atunci uh, de ce să vinzi un produs, să spunem, de tip informatic într-o țară unde știi foarte bine că respectivul consumator nu va reuși să îl repare în caz că apare o problemă, pentru că nu există un serviciu de service, nu există un reprezentant. Deci asta de ce spun că în anumite situații geoblocarea poate să fie justificată. În ce privește regulile cu TVA-ul, aș vrea să mai adaug ceva față de ce a spus um, antevorbitoarea și chiar înainte să înceapă această uh, <laughs> masă rotundă, președintele meu mi-a trimis un mesaj și mi-a spus să nu uiți să vorbești despre TVA pentru că este un adevărat coșmar. Există 500 de reguli diferite de TVA peste tot în Uniunea Europeană și atunci când ești uh, o mică întreprindere este aproape imposibil să gestionezi așa ceva președintele meu nu a putut să fie prezent astăzi aici, tocmai pentru că avea niște probleme cu TVA-ul în Spania, în care, unde am um, depășit un plafon de 35.000 de euro. E ușor să treci peste un asemenea plafon. Este, ca să spunem așa, uh, un plafon mediu în uh, Uniunea Europeană și vă dați seama că președintele, CEO-ul uh, uh, însuși al unei companii cu um, mai multe zeci de angajați trebuie să se deplaseze la ambasada Spaniei ca să poată să uh, rezolve această problemă. Și în plus, formularele nici măcar nu sunt disponibile online, ele nu pot să fie completate decât offline, deci trebuie să te deplasezi tu personal în Spania, să mergi să deschizi un cont la o bancă din Spania, trebuie să uh, faci un depozit care să servească de garanție în Spania pe contul respectiv, deci consumă timp, consumă multă energie și mulți bani numai pentru o asemenea problemă. Acum sper că i-am um, mulțumit uh, președintelui meu L-am mulțumit președintele meu și m-am făcut purătorul de cuvânt al frustrării sale apropo de problema TVA-ului, dar nu numai TVA-ul pune probleme, ci și plățile. În multe țări există Uh, scheme de cadruri de debit care sunt foarte eficiente și consumatorii folosesc aceste cadruri de debit pentru tranzacțiile lor online, dar uh, Uh, nu le pot folosi decât pe site-urile din țările lor și oricum preferă cardurile de debit pentru că tranzacțiile cu aceste carduri de debit naționale sunt mai eficiente și revin mai ieftin decât cu Visa sau cu Mastercard. Dar ar fi bine dacă ai putea să ai și tu acces la aceste scheme, chiar dacă compania ta nu este bazată în țara respectivă. Din păcate, trebuie să-ți deschizi un sediu și un cont în țara respectivă ca să poți să le permiți clienților tăi să folosească aceste carduri de debit uh, um, naționale. Deci, din nou, trebuie să deplasezi personal și să faci toate aceste acțiuni uh, um, fizic, nu poți să le faci online. Mai sunt și alte uh, obstacole în calea comerțului uh, electronic. Unul care ne-a preocupat pe noi uh, recent a fost apropo de biciclete. Uh, avem o companie de succes care vinde biciclete online. Deci gândiți-vă, sunt totuși niște obiecte mari și cum faci ca să le livrezi peste tot în Uniunea Europeană? Trebuie să le demontezi, demontezi roțile și după aceea le trimiți în mici cutii, dar, de exemplu, în Franța nu se poate pentru că legea de protecție a consumatorului spune că o bicicletă livrată unui consumator trebuie să fie deja montată. Și sunt multe alte exemple de acest tip, sute de asemenea exemple. Din păcate, legile care protejează drepturile consumatorului sunt foarte diferite de la o țară la alta și nu poți să ai comerț electronic liber peste tot în Uniunea Europeană. Costurile uh, de livrare sunt uh, um, prohibitive, mai ales pentru colete mici și care trebuie să ajungă rapid. Dacă coletele sunt mai mari, dacă livrările sunt grupate, poți să ai uh, prețuri mai mici și mai ales dacă ești o companie mare care face foarte multe livrări, iarăși poți să obții prețuri eficiente, dar cu cât uh, ești o companie mai mică și cu cât ai uh, livrări nu foarte frecvente, s-ar putea să plătești de 5 ori mai mult decât o uh, companie mare. Și pentru produse uh, precum uh, pantofi, sau uh, um, um, articole de vestimentație, s-ar putea ca aceste colete, cam 50% dintre ele sunt returnate din X motive, deci foarte mulți bani pierduți. Un alt aspect pe care doream să-l menționez este vorba despre relațiile contractuale și dreptul contractal. Ca multe alte eh, acte legislative, eh, un alt Uh, aspect care nu este armonizat. De fiecare dată când uh, abordați dreptul contractual, vă rog frumos să nu uitați faptul că nu trebuie să existe o diferențiere între comerțul online și offline sau comerțul pe alte canale de distribuție pentru consumatori această diferențiere nu există. Dacă eu îmi cumpăr lentilele de contact online, până la urmă trebuie să merg să le iau de la opticianul care este în fața Parlamentului și acolo le și plătesc. Deci chiar dacă tranzacția a avut loc online, ea se finalizează offline, deci pentru consumator nu există niciun fel de diferență. Ultimul punct, concurența internațională. Ultimul punct, spune și doamna președinte, concurența internațională există cele mai mari companii de comerț internațional și online nu sunt bazate nici în UE, nici în SUA, ci în China. Astăzi, operatorii din China pot să trimită practic gratis peste tot în Uniunea Europeană și pot să livreze toate produsele fără să plătească TVA-ul și fără să fie obligați să respecte uh, legile de protecție a consumatorilor. De ce? pentru că nu se aplică legislația europeană la fel la toate frontierele și avem probleme și cu reglementările în ce privește livrările internaționale, dar la nivel global. Mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați dat exemple atât de concrete. Da, înțelegem că vreți reguli uh, predictibile, simplu de aplicat, reducerea poverii administrative, faptul că nu există TVA armonizat, că nu există lege protecția consumatorilor armonizate, suntem conștienți de toate aceste dificultăți și sunt bucuroasă că ați lansat acest apel să nu existe reguli uh, uh fragmentate. Și de asemenea faptul că trebuie să existe legi care îi protejează pe consumator, dar să fie aceleași pentru tranzacțiile online și offline. Deci mi-a părut bine să aud ce aveați de spus în această privință. Acum vreau să îi dau cuvântul lui uh, Luis Raeș, care ne va prezenta concluziile uh, formului la nivel înalt uh, în ce privește competitivitatea în domeniul comerțului cu amănuntul și în ceea ce privește comerțul electronic și precum și inovarea. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici și că ați organizat această masă rotundă. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. De fapt, cum se spunea exact la început, și eu consider că toate oportunitățile sunt importante astfel încât să încercăm să apărăm demnitatea sectorului de vânzare cu amănuntul. Câteodată uităm acest fapt. Comisia a organizat, așa cum ne spuneați, un uh, grup la nivel înalt în ceea ce privește competitivitatea în sectorul comerțului cu amănuntul. Acest, în acest grup sunt reprezentate diferite părți interesate și mai ales cei din vânzarea cu amănuntul, producători și niște reprezentanți în ceea ce privește organizații ale consumatorilor, dar și reprezentanți ai sindicatelor. Acest grup a fost organizat pe tema legată de competitivitatea în sectorul comerțului cu amănuntul. Cum poate fi acest sector mai competitiv? Am ales patru sau cinci domenii diferite, mediul de lucru, e-comerțul, inovarea, sustenabilitatea. Aceste subiecte sunt cele care se află în centrul tuturor discuțiilor purtate. Așa că poate să existe vreo legătură între aceste subiecte? dar eu cred că există anumite legături, însă înainte să intru în detalii, aș dori să spun următoarele. Vă mai voi folosi de un minut ca să mă întorc și să analizez din nou sectorul de vânzare cu amănuntul de retail. Cred că oamenii cam uită, pentru că folosesc acest sector zi de zi și uită cât e de important în Europa. Dumneavoastră ne-ați spus deja faptul că avem peste 34 de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană în acest sector. Însă probabil nu știți că una, una din trei companii din Europa e o companie de vânzare cu amănuntul. 11% din PIB-ul în Uniunea Europeană vine din retail și probabil nu știți că acest sector este sectorul care crește cel mai repede în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă în Europa. Așa că eu cred că Uh, vânzarea cu amănuntul ar trebui să fie poziționată în centrul discuțiilor existente și în discuțiile pe care le aveți și dumneavoastră în ceea ce privește piața unică digitală. Cred că vânzarea cu amănuntul ar trebui să aibă acest punct central. Acestea fiind spuse și întorcându-mă la discuțiile pe care le-am avut la grupul la nivel înalt privind competitivitatea în sectorul comerțului cu amănuntul, noi comercianții de acest timp ne vedem întotdeauna ca apărători ai consumatorilor. Suntem foarte axați pe consumatori, suntem foarte competitivi pentru că consumatorii se schimbă foarte mult și ne cer foarte multe. Și de aceea noi încercăm să le răspundem dorințelor lor. Astăzi ne aflăm aici pentru că încercăm să analizăm aceste chestiuni ar trebui să avem mai mult în ceea ce privește piața unică digitală, ce se întâmplă cu comerțul pe internet. Și cred că la ce ar trebui să vă gândiți acum e de ce nu avem la nivel european un eBay, un Amazon european. De ce nu avem un astfel de uriaș european? E asta pentru că Europa vine târziu, adoptă mai greu tehnologiile? Nu. Se întâmplă acest lucru pentru că s-a adoptat mai greu internetul de bandă largă? Nu. Pentru că mobilitatea a fost adaptată mai greu în Uniunea Europeană? Nu. Se întâmplă asta pentru că comercianții cu amănuntul sunt mai puțin competitivi, mai puțin avansați tehnologic decât americanii? Nu, din contră așa că probabil ar trebui să fie descompuse aceste întrebări și ar trebui să vă întrebați încă trei întrebări. E Europa prietenoasă cu IMM-urile și chiar cu mediul de afaceri? pentru că toate companiile încep de la scară mică. A doua întrebare. E Europa înclinată spre inovare sau nu? Și apoi, o ultimă întrebare. Europa e prietenoasă comerțului pe internet sau nu? Cred că nu trebuie să săpați foarte adânc și, de fapt, antevorbitorii mei și vă mulțumesc că ați folosit ca, exa- ca exemple dar da, în Portugalia ați găsi exemple și mai bune față de ce ne spuneați despre Spania, însă nu trebuie să săpăm mai adânc ca să ajungem foarte ușor la concluzia că Uniunea Europeană nu e prietenoasă cu IMM-urile, cu mediul de afaceri. Și eu cred că legislația și pentru dumneavoastră care sunteți legislatori ar trebui să fiți conștienți de acest fapt. E un coșmar pentru un IMM. Dar e un coșmar și pentru o companie mare să aibă de-a face cu legislația. S-a vorbit de protecția datelor și da, a fost un exemplu foarte bun. Avem acum această legislație care intră în vigoare peste 2 ani și noi trebuie să ne adaptăm. Și e într-adevăr un efort uriaș doar să ne adaptăm la toată această legislație care este făcută. Apoi, inovarea. În ceea ce privește inovarea, cred că sunt câteva mesaje aici, începând cu faptul că comerțul cu amănuntul nu e văzut ca fiind inovator, ceea ce e o înțelegere greșită a sectorului de vânzare cu amănuntul. Însă mai este ceva important legat de resursele umane. În Uniunea Europeană ne lipsesc resurse umane calificate care să sprijină sprijine dezvoltarea comerțului pe internet. Nu avem suficienți ingineri în Europa. Nu avem destul dezvoltatori în IT în Europa. Și toate acestea vin din faptul că nu am avut politici adecvate pentru aceste domenii, astfel încât să fie sprijinită dezvoltarea acestui tip de competențe în școlile din Europa. Și apoi, în ceea ce privește comerțul pe internet, cred că predecesorii mei au spus destul de clar faptul că dacă, de exemplu, dacă citiți raportul pe care l-am pregătit noi în grupul nostru la nivel înalt, puteți vedea că avem trei aspecte, inovare, IMM-uri, legislație și comerțul pe internet. Însă în ceea ce privește comerțul pe internet avem nevoie de o armonizare a taxelor, avem nevoie de reguli clare în ceea ce privește etichetarea. Etichetarea e un coșmar și ne-ați dat un exemplu, ne-ați dat exemple, bicicletele, cosmeticele. Dacă ajungem la produse alimentare e într-adevăr un coșmar, pentru că alimentele sunt o combinare între ce ne spuneați dumneavoastră. Există le- legi naționale, siguranță alimentară, măsuri protecționiste. Vânzarea de alimente în exterior e într-adevăr un coșmar și veți găsi atins aceste aspecte în raportul nostru. Din nou, alte lucruri, costurile de administrare, costurile administrative, s-a făcut deja trimitere la ele, serviciile de livrare, toate acestea sunt probleme foarte mari. De asemenea și faptul că nu avem niște reguli de livrare paneuropene. Unul dintre dumneavoastră spunea despre faptul că consumatorii sunt câteodată geoblocați pentru că nu pot să-și completeze adresa. Da, acest lucru se întâmplă foarte des și asta pentru că există atât de multe definiții diferite ale adresei. Și atunci, câteodată, site-urile de internet nu sunt pregătite din punct de vedere tehnic să accepte toate aceste diferențe. În final, ca și concluzie, și nu mi-am epuizat cele 10 minute, aș vrea să propun trei concluzii. Prima dintre acestea e recunoașterea. Cred că Parlamentul European și Comisia trebuie să recunoască cât de important este sectorul de vânzare cu amănuntul, să înțeleagă cât e de important și cât e de central acest sector și acest lucru să se facă în multe politici de dezvoltare și mai ales în ceea ce privește dezvoltarea pieții unice digitale. O a doua concluzie. V-aș ruga sau aș sugera să îmbrățișați acest sector, să invitați acest sector de vânzare cu amănuntul să fie prezent la masa de discuție, cu exemple, cu păreri, cu idei proprii, să facă parte din discuțiile dumneavoastră. Acest sector de vânzare cu amănuntul a fost de multe ori lăsat pe din afară în discuțiile importante care afectează acest sector, dar și consumatorii. Și apoi, cred că noi cerem cu disperare un plan de transformare digitală, unde digital să nu apară la sfârșitul documentului, ci la începutul lui. Pentru că consumatorii se nasc deja într-un mediu digital astăzi și se dezvoltă ca fiind consumatori în mediul digital. Așa că eu cred că dumneavoastră, legislatorii europeni, ar trebui să gândiți în termen de digital de la început și nu să vedeți digitalul ca pe o excepție. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, domnule Rais de la Sonar, pentru că ați fost atât de onest și ne-ați spus că legislația transfrontalieră este un coșmar și că Europa nu vine cu destui campioni și nu joacă la o scară mare din cauza fragmentării. Aș dori să vă spun că uh, avem aici Comisia pentru Smart Regulation, regulament, regulamente mai bune și avem un raport chiar acum și în Parlament pe acest subiect. Avem multe probleme cu statele membre atunci când vorbim de naționalism, protecționism, excepții, nepunere în aplicare, nealiniere. Așa că eu salut faptul că acum Comisia Europeană cu această strategie privind piața internă cere foarte mult această chestiune a non-toleranței în ceea ce privește procedurile de încălcare și creează un cult de aliniere pentru că multe dintre lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră vorbim de un potențial care este neexploatat în ceea ce privește comerțul digital și de aceea suntem de acord cu frustrările dumneavoastră. Și acum dau cuvântul uh, membrilor pentru dezbatere. Vă rog să vă prezentați. Avem 20 de minute de dezbatere și da, începem cu colega mea, doamna Maria Grapini. Mulțumesc foarte mult. Uh, în primul rând te felicit uh, corazza pentru dezbaterea de astăzi este într adevăr foarte important. am ascultat cu mare interes uh, uh, speakerii fiecare cu experiența lor. Um, sigur pentru mine a fost foarte interesant să aflu dacă vin cu propuneri concrete legate de ceea ce ar trebui să facă comisia și ceea ce ar trebui să facem noi am câteva uh, întrebări și poate mm, clarificați uh, dumneavoastră prin răspunsuri. evident că ați scos la iveală uh, problemele pe care le aveți în retail fie că vorbim de vânzarea pe internet fie că vorbim de vânzarea directă Uh, noi trebuie să ne gândim cel puțin comisia noastră imco trebuie să ne gândim și la protecția consumatorului pentru că foarte frecvent uh, la vânzarea uh, pe internet am primit sesizări de produse care ajung altfel decât sunt ilustrate sau decât sunt descrise mai ales în domeniul îmbrăcămintei de exemplu ajunge produsul altfel decât îl aștepta consumatorul și este bine să vedeți și cum putem să facem acest echilibru între evident costurile pe care le aveți dumneavoastră și sunt de acord cu uh, un contract de exemplu și o uniformizare a tva ului pentru că e o mare problemă în același timp uh, mă gândesc și la protecția consumatorului. vreau să vă întreb uh, sunt de acord și cu ce a spus mai devreme ultimul vorbitor legat de lipsa de politici în forța de muncă calificată o resimțim aproape în toate țările pentru că ați amintit uh, că există o inechitate față de livrările din china care pot fi transmise uh, gratis și că asta evident vă face dumneavoastră o concurență ce părere aveți uh, despre ceea ce dezbatem noi acum și anume că anul acesta trebuie să acordăm statutul de economie de piață chinei vă va afecta nu vă va afecta pe retail eu provin din rândul producătorilor și sigur știți bine că relația între producător și vânzarea cu amănuntul este extrem de importantă pentru că produsele nu ar putea să fie valorificate și producția nu s ar putea continua dacă nu ar fi o relație foarte bună la vânzarea cu amănuntul. dar cum vă afectează și care este părerea noastră vizavi de uh, nu s a decis încă dar sigur noi trebuie să decidem dacă acordăm statutul de economie de piață chinei. Uh, thank you, Maria. Who wants to answer in the panel? Mulțumesc. Cine dorește să răspundă dintre experți? Da, eu aș putea să fac niște comentarii, mai ales pe ultimul punct cel legat de China. Cred că regulile pentru acces pe piață sunt foarte importante pentru producție și măsuri antidumping și așa mai departe. Așa că nu văd o afectare urgentă a sectoarelor noastre de vânzare cu amănuntul. Însă există trei lucruri în acest moment în ceea ce privește acest comerț foarte important din China. În primul rând există un acord internațional care să permită uh, niște costuri de livrare foarte ieftine, există niște reguli ONU, nu cred că acestea se vor schimba foarte curând. Și există acest acord internațional sub care China este considerată ca o țară în curs de dezvoltare și de aceea are aceste costuri foarte Uh, folositoare pentru ea. Da, și puteți să vedeți, intrați pe internet, să încercați să cumpărați ceva din China și costurile de livrare sunt aproape zero. Aceasta e realitatea. Trebuie să se schimbe, da, pe parcursul timpului trebuie să se schimbe această situație, pentru că acest lucru s-a făcut, aceste reguli au, făcut, au fost făcute atunci când totul se trimitea prin poștă, se trimiteau plicuri, nu pachete. Acest lucru trebuie să se schimbe și dumneavoastră trebuie să vă ocupați de el în această instituție și apoi Apoi mai există și alte domenii unde nu există un uh, domeniu echitabil pentru uh, companiile europene de comerț pe internet și cele din China, și anume TVA-ul, așa că aceste transporturi care vin aici în mari cantități uh, unii ne vorbesc chiar de milioane și milioane de pachete pe an care vin din China în 2015, pachete care vin din China și există această problemă a punerii în aplicare a regulilor. Așa că ofițerii VAMAL trebuie să facă mai mult astfel încât să se asigure că se plătește într-adevăr TVA-ul pe aceste produse. Același lucru e valabil și pentru regulamente. Avem reguli foarte bune în ceea ce privește consumatorii tineri, de exemplu, și regulamentele legate de jucării. Avem toate aceste regulamente însă nu sunt puse în aplicare pe toate transporturile care vin din China. Așa că noi cerem aici punere în aplicare mai degrabă și nu noi reguli. Mulțumim! Aș dori doar să adaug un detaliu în ceea ce privește protecția consumatorilor, pentru că ați început întrebând despre acest fapt. Cum am spus, consumatorii sunt totdeauna foarte aproape de vânzătorii cu amănuntul. Noi suntem niște organizații care se bazează pe consumatori și cred că aveți dreptate. Consumatorii uh, își doresc să fie protejați și acesta e și interesul nostru. Din partea mediului de afaceri, cred că ceea ce ne dorim noi e ca consumatorii să aibă încredere în economia digitală și cred că au mai mare încredere în SUA față de ce se întâmplă cu consumatorii aici în Europa. De ce există această diferență în încredere? Multe au de-a face cu faptul că uh, pentru consumatorii noștri, ei, nu putem veni noi cu o experiență similară ca acelora din SUA, una consistentă, cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Nu suntem la fel de rapizi, nu răspundem la fel de repede cererilor consumatorilor. Și de aceea, noi mergem prea mult cu protecția în anumite domenii, de exemplu protecția datelor. E clar un domeniu în care SUA este mult mai îngăduitoare, aș spune, față de cum suntem noi aici în Europa. Nu știu unde e echilibrul potrivit. Însă cu toții jucăm de aceeași parte, atât vânzătorii cu amănuntul, cât și dumneavoastră, legislatorii. Ne dorim ca consumatorii să se simtă protejați și siguri în Europa. Dacă nu, e-comerțul nu se va dezvolta. Însă să atingem un echilibru potrivit, pentru asta trebuie să ne mai gândim. Și bineînțeles, noi vrem să fim o parte a soluției aici. Mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul lui Cristian Fărșoran, director general al e-commerce, al Eurocommerce, se uh, corectează doamna președinte. Mulțumesc, o greșeală foarte simpatică. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt uh, multe de spus. Însă aș dori doar să ating trei puncte pe scurt. În primul rând vreau să vă felicit pe dumneavoastră pentru că v-ați luat acest angajament anual de a organiza o masă rotundă și într-adevăr ne aduceți clarificări pe acest sector foarte important și dumneavoastră și ceilalți vorbitori au spus că da, noi suntem un sector important pentru economie în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, procentajul din PIB, dar și în ceea ce privește inovarea și e important că toate acestea au fost menționate și că se subliniază din când în când. Cred că cu exemplul de vorbitor pe care am avut aici, cred că am avut de la ei niște exemple foarte bune în ceea ce privește obstacolele cu care încă mai au de-a face comercianții. Vedem această transformare digitală care este și o oportunitate uh, dar și o provocare. Unele dintre regulile propuse în ceea ce privește dreptul contractual merg pentru a ajuta comerțul pe internet, însă am văzut că există și bariere care sunt uh, și mai evidente acum și e important să abordăm aceste probleme. Așa că trebuie să vedem acest sector ca fiind un, uh, unul cu mai multe canale, pentru că consumatorii, de fapt, văd o experiență singulară. Așa că sperăm că Parlamentul va ține cont și de acest fapt în regulile pe care le avem în față. În linii mari, noi sprijinăm niște reguli armonizate, dar acestea să fie echilibrate și proporționale, Apoi, un uh, teren egal e foarte important, sunt foarte mulți actori noi și e important ca regulile să fie aceleași pentru toată lumea, fie că vorbim despre taxare, despre mediu, responsabilitate sau chiar legislație în ceea ce privește etichetarea. Un al doilea punct pe care vreau, doream să-l ating e că salutăm Parlamentul European pentru că face niște rapoarte interesante. Domnul Dan Dalton și Laura Comi au două rapoarte importante în care spun că de important importantă este această piață unică fără bariere și, și bari, fără bariere tarifare și cred că e foarte important să se discute cu sectorul de vânzare cu amănuntul despre barierele cu care avem de-a face și sper că vom mai discuta despre discriminare, taxare la următoarea noastră reuniune. Dezbaterea sper că v-a adus niște lucruri la care să vă gândiți în ceea ce privește toate aceste aspecte și piața unică digitală. Și un ultim punct, să nu uităm de bunuri, pentru că am vorbit foarte mult de piața unică, de aspectele digitale ale acesteia, avem comercianții cu amănuntul care vând și bunuri dematerializate, dar în linii mari tot bunuri vindem, așa că e foarte important ca piața unică pentru bunuri, piața unică digitală să fie văzute ca fiind legate între ele. Regulile de etichetare sunt importante, regulile de uh, siguranța produselor. Sunt undeva blocate acestea în Consiliu, aceste acte legislative, însă au niște dispoziții foarte bune care ar ajuta foarte mult piața. Așa că nu trebuie să uităm nici de ele pe parcursul întregii discuții. Vă mulțumesc! Mulțumim, Cristian. Niște comentarii din partea experților sau oricine altcineva care dorește să intervină, vă rog să vă prezentați. Bonjour, Emilie Prouze. Bună ziua, Emilie Prouze de la Federația Franceză a Comerțului și a Distribuției și am să vorbesc în franceză. Îmi permit să reacționez la întrebarea dumneavoastră și anume ce soluții să așteptăm. Aș vrea să subliniez uh, două puncte în primul rând, level playing field. Da, avem nevoie de condiții egale între offline și online pentru mai multă creștere, de o aliniere a măsurilor așadar. În al doilea rând, pachetul de uh, siguranță, safety package. De ani de zile se lucrează la acest dosar în care se clarifică rolul și responsabilitatea fiecărui uh, operator din lanțul de aprovizionare cu autoritățile de supraveghere a pieței. Este un pachet esențial pentru consumator din motive de conformitate și de securitate a produselor, dar și între operatori, ca să știm mai bine ce responsabilități avem și cum să le punem în aplicare. În cele din urmă aș mai dori să subliniez încă un lucru al treilea, gold plating, suprareglementarea. Avem foarte multe texte și aici uh, venite de la mulți parlamentari care au identificat această problemă. Comisia Europeană, în pachetul Better Regulation, trage un semnal de alarmă uh, din păcate, eu vin dintr-o țară unde există tendința să se anticipeze foarte multe acte legislative europene și asta e o problemă tot mai mare. Fragmentarea pieței interne e tot mai pronunțată. Și cred că aceste trei puncte, level playing field, combaterea și denunțarea gold plating-ului asupra reglementării și, în sfârșit, adaptarea dispozițiilor din pachetul securitate referitoare la, sec la responsabilitate și trasabilitate, uh, sunt aspecte cheie ca să se ajungă la o piață unică funcțională. Vă mulțumesc! Uh, merci beaucoup! Mulțumesc mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul, să mai aveți întrebări, comentarii? Nu e cazul, atunci vreau să invit pe membrii noului grup de experți să ni se alăture aici la prezidiu. E vorba de, doc- de domnul Bart Willemsen, de domnul Guillaume de Colonge și de doamna Maria Rebinder și vom începe panelul pe tema barierelor în calea comerțului cu amănuntul, cu amănuntul pe piața internă. Et eh bien sûr, j'en profite pour remercier énormément et je vous prie d'applaudir le panel. Mulțumesc mult și vă rog să aplaudați panelul anterior. Et exemple très concret que nous allons Iată un exemplu concret de care o să ținem cont în munca noastră la Parlamentul European. Și dau acum cuvântul imediat domnului Bart Willemsen, care este coordonator național pentru infracțiunile de nivel înalt la poliția olandeză. Și ne veți vorbi despre instrumente de a combate crima organizată care afectează sectorul uh, retailului. I know. Thank you. <laughs> Thank you for the warning, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles că am doar 10 minute. Question. Întrebarea actuală este ce uh, instrumente sunt necesare pentru retailer pentru a combate uh, crima organizată. Eu cred că aceasta este o problemă comună, nu doar o problemă a retailerilor, o problemă a detailiștilor, a poliției și a întregii comunități europene. Ah, avem în vedere un număr enorm de victime, pagubele sunt foarte mari, și grupările organizate profită de pe urma uh, politicii granițelor deschise din Europa. Și dat fiindcă este o problemă comună, cred că avem nevoie de o soluție comună. E nevoie de o abordare comună a liderilor europeni. E vorba de o colaborare supranațională între autoritățile judiciare, autoritățile locale și vânzătorii cu amănuntul. Eu cred că politicienii, poliția și uh, detailiștii trebuie să lucreze împreună pentru a combate fenomenul crimei organizate în domeniul retailului. Pe lângă eforturile comune, e nevoie și de investiții pentru a se crea bariere în calea crimei organizate. Analizăm acum comerțul cu amănuntul. Mă uit la rolul acestui sector și aș vrea să vă vorbesc despre o inițiativă uh, din țările de jos. E vorba de o organizare de informare comună. Este creată de uh, organizații private de retail, este finanțată în parte de Ministerul Justiției și are uh, scopul de a crea o bază de date online și offline pentru detailiști. Ei, lor li se cere să încarce în această bază de date toate informațiile pe care le au, fotografii, uh, numere de înmatriculare și așa mai departe, în legătură cu uh, infracțiuni. Și uh, în Franța, omologul acestei organizații este o organizație care se numește CNIL. Este vorba de un schimb de informații pe baza cărora poliția se poate începe investigațiile penale. Pentru mine este o evoluție foarte pozitivă. O altă inițiativă cu potențial, după părerea mea, este folosirea de marcări ADN pe produsele uh, cu amănuntul. Nu pot să intru în detalii, e doar un proiect pilot, dar în câteva luni poliția olandeză și organizațiile de retail vă vor da mai multe informații despre acest proiect. Și o inițiativă mai puțin tehnică, dar mai la fel de bună este uh, oferirea de programe de training pentru uh, retailer și pentru poliție, care ei să facă față uh, situațiilor de furt din magazine, de exemplu, și să știe să reacționeze pentru că personalul are responsabilitatea de a preveni aceste mici infracțiuni și de a uh, trata infractorii când, care sunt prinși. E important să se facă schimb de experiență pentru că uh, nu multă lume știe ce să facă în situații de violență. Aș vrea să vorbesc despre organizația de unde vin eu și anume despre poliție. Este clar, poliția reprezintă un actor cheie în combaterea acestor infracțiuni. Este nevoie de un schimb de informații la nivel, de informa de, la nivel european. Și vă pot da un exemplu de anchetă penală care a fost desfășurată cu una din forțele de poliție regionale. Au fost uh, arestați mai mulți infractori care furau din magazine, veneau din estul Europei și uh, pe baza acestor arestări, poliția a, trecut, a putut trece în următoarea fază a anchetei, a putut face liste, a putut apela la uh, unități de supraveghere, la specialiști în comunicații, s-a aprobat uh, urmărirea telefoanelor și a mailurilor și astfel am putut afla mai multe despre metodele de lucru al acestui grup. În țara lor de origine, au făcut o rezervare uh, într-o cabană din uh, țările de jos, din Olanda, au venit din țara lor în Olanda cu Eurolines, uh, și după ce au ajuns uh, în, acel, uh, în acea unitate de cazare, li s-a spus cum să se poarte și cum să facă să fie cât mai discreți. Dimineața, în fiecare dimineață, apoi venea să ia o dubiță și îi ducea în diferite orașe din Olanda unde furau din magazine și erau informați de asemenea uh, unde să meargă după ce își termină treaba după care erau uh, duși uh, înapoi în acea unitate de cazare cu toată prada și acolo un lider colecta toate mărfurile furate și le vindea ulterior. Banii erau trimiși înapoi în țara de origine și grupul acesta își tot continua activitatea. Dacă unul din membrii rețelei nu era suficient de eficient, de exemplu dacă era prins prea des sau era neatent, acea persoană era imediat înlocuită cu altcineva. Poliția olandeză a reușit să prindă și să demaște această grupare și am avut uh, pedepse de până la șase luni de închisoare, pentru că era vorba doar de furt din magazine. Vreau să vă spun că crearea unui astfel de grup nu e mare lucru, însă uh, e nevoie de timp și de resurse ca să um, faci o astfel de anchetă. Merită să remarcăm că în această anchetă poliția a dezvoltat un anume model de barieră. E vorba de identificarea unui proces infracțional în diferite etape și de găsirea de bariere pentru a întrerupe acest proces. Barierele pot fi eh, create de mai mulți actori, de poliție, de autoritățile locale, de detailiști. Vă pot da un exemplu practic. În combaterea cultivării de cannabis, am descoperit că un actor cheie era o persoană uh, responsabilă de instalația tehnică, un electrician. Și uh, acesta lucra foarte puțin ca timp, foarte imediat uh, era însă greu de înlocuit. Deci un electrician este o persoană care nu are multe de făcut, dar e greu de găsit pentru acea tehnologie și deci dacă îl identifici, reușești pornind de la el să identifici toată rețeaua. Haideți să vorbim acum despre rolul retailerilor. Știm cu toții că avem o strategie europeană de a face față acestui tip de infracțiuni. Însă se consideră uneori că sunt mai urgente infracțiunile grave și uh, demascarea grupărilor organizate care se ocupă de droguri, terorism, criminalitate cibernetică, trafic de persoane, uh, iar infracțiunile mărunte, unde nici nu se face uz de violență, sunt considerate mai puțin urgente. Mai mult, victimele sunt de multe ori organizații comerciale mari, iar pierderile comerciale sunt considerate neimportante. De aceea, e nevoie de leadership politic ca să se uh, acorde prioritate mascării acestor grupări, să se realizeze că e vorba de un fenomen care produce pierderi și daune și că impactul potențial asupra comunității europene este mare. De multe ori, aceste grupări infracționale nu se limitează la furtul din magazine. Sunt uh, de, mai mult, de cele mai multe ori infractori pluridisciplinari care fac și jafuri de locuințe, de exemplu. Un studiu de la Universitatea Utrecht din țările de jos spune că pentru a se demonta astfel de grupări e nevoie de sprijin politic. Trebuie să fie clar că este necesară implicarea politicienilor și să se vadă că e vorba realmente de crimă organizată, nu doar de un banal furt din magazine. Și pentru a se răspunde acestei probleme, schimbul de informații este vital dacă vom reuși să sporim vizibilitatea pagubelor promovate de aceste grupări, vom putea uh, uh, să promovăm ef un efect specific. Efectul IMBI. NIMBI înseamnă not in my backyard, nu la mine acasă, iar IMBI ar fi opusul lui, tocmai la mine acasă mă ocup de probleme. Și ca să-mi închei uh, contribuția la această reuniune, vreau să spun că combaterea acestor rețele nu e uh, încă o bătălie uh, pierdută, dar va fi nevoie uh, Uh, de mai multe condiții. Organele de aplicare a legii trebuie să facă schimb de informații la scară internațională și să acorde prioritate anchetelor. Apoi vom avea nevoie de o abordare multilaterală și de o colaborare între organizațiile de retail, organizații private și organizații ale autorităților publice și, în al treilea rând, trebuie să fie clar la nivel european și public că este urgent să se rezolve această problemă. Uh, dacă nu o facem, uh, va fi mult mai greu să acționăm mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bart Willemsen, pentru această prezentare foarte importantă, care subliniază că avem nevoie de o cooperare transfrontalieră în Europa și pentru a combate infracțiunile care afectează pe retaileri. Și trebuie să subliniem că acestea au consecințe financiare grave. Trecem mai departe la Guillaume de Colonge, director executiv de la Carrefour Polonia. Mulțumesc că ați venit. Veți vorbi despre provocările la adresa competitivității sectorului cu amănuntul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Carrefour este o societate franceză implantată în mai multe țări din Europa, care este primul lanț de retail european, primul distribuitor avem mai mult de 200.000 de angajați în prezent uh, în țările europene. Avem în jur de 500 de magazine de tip hipermarket, uh, un pic mai mult de 2100 de magazine de tip supermarket și 2500 de magazine de proximitate. În Polonia, cifrele sunt 85 de hipermarketuri, 150 de supermarketuri, și bineînțeles că cifra se schimbă de la o zi la alta și cam 150 de magazine de proximitate. Aș vrea să revin și eu asupra barierelor comerciale, mai ales schimburile, barierele în calea schimburilor comerciale între diferite țări. Aș vrea să încep prin a vorbi despre dificultățile pe care le întâmpinăm. Vă dau un exemplu. Noi avem o societate care exportă fructe și legume din Spania sau din alte țări care sunt țări producătoare de fructe și legume, deci din Spania și Italia, să spunem, uh, către restul Europei. Pentru roșii TVA-ul este de 4% în Spania, de 6% în Belgia și 8% în Polonia. Închipuiți-vă câtă hârțogăraie uh, numai pentru a importa un produs uh, consumat în volume foarte mari în Europa și în plus îl import uh, dintr-o altă țară europeană. Vă dau un alt exemplu. În Belgia avem o societate care um, fabrică prăjituri, deci produse de patiserie și exportăm, să spunem, în Polonia. Pentru o prăjitură care conține uh, cremă cu vanilie, uh, ca să poți să faci deci, această prăjitură, trebuie să aplici un TVA de 6% în Belgia pentru respectiva cremă cu vanilie, dar în Polonia pentru aceeași cremă TVA-ul este de 21% și noi vrem să avem produse de calitate pe care le transportăm în cele mai bune condiții. Și atunci ce facem? Ori avem o, uh, o vindem în lipsă, ca să spun așa, în pierdere în țara de destinație finală, ori uh, facem ceva cu prețul de vânzare inițial. Sunt reguli de care ne lovim zi de zi. Știu că vă doriți să intensificați schimburile comerciale între țările europene, dar vă dau exemple cotidiene de obstacole de care noi ne lovim. S-a vorbit despre vânzarea omnicanal sau pe un canal unic. Carrefour își continuă strategia de extindere atât uh, online cât și offline și nu numai pentru produse alimentare de altfel. În unele țări, ca de exemplu în Polonia acum, ne lovim de măsuri uh, uh foarte uh, greu de, de aplicat, mai ales în ce privește fiscalitatea. Aceste măsuri, uh, e adevărat, se impun acum pentru a finanța un anumit program politic și se aplică o fiscalitate suplimentară a anumitor actori din comerț, mai ales uh, retailerii. Și ni se va aplica o taxă care teoretic ar trebui să fie progresivă, ceea ce nu este, ca să spunem așa, regula cea mai fair play pentru toți distribuitorii. Dar eu am două observații de făcut. Simțim uh, aceste tendințe protecționiste din ce în ce mai mult în anumite state europene, în pofida faptului că am putea să ne închipuim un protecționist um, la scară europeană, care ar fi mult mai important, ar trebui să ne protejăm noi europenii față de concurența americană, să spunem, mai ales pe activitatea de comerț electronic. Pentru că, în prezent, știm foarte bine că cei mai mari actori de pe piață sunt cei americani și ei nu suferă de aceeași politică fiscală precum suferim noi, cum vă spuneam, din cauza diferenței de fiscalitate chiar și între țări vecine, precum sunt Franța, Franța și Belgia. Nu cred că uh, putem să uităm aceste aspecte știind că comerțul viitorului este comerțul um, electronic și nu avem numai problema TVA-ului, deja ați menționat-o um, în, în prima parte a mesei rotunde, întotdeauna e greu să știi cum să uh, taxezi un anumit produs în funcție de locul în care a fost produs și de locul în care va fi exportat și chiar și locul în care va fi consumat. Dar așa cum a spus și un um, antevorbitor, noi suntem într-o societate care se bazează pe distribuție și orice actor Uh, care dorește să rămână uh, activ și pe viitor trebuie să fie capabil să fie prezent pe toate canalele, nu numai offline, ci și online. Să nu uităm că tranzacțiile online n-au cum să reprezinte un procent de 100%. Tranzacțiile fizice, tranzacțiile offline vor continua să existe. Există o limită la tranzacțiile uh, electronice. Nu știu dacă guvernele sunt capabile să controleze în prezent fiscalitatea pentru tranzacțiile online. Vă dau un alt exemplu. Atunci când în Polonia vorbim despre um, taxe și impozite și putem să comparăm situația din Polonia cu cea din Spania și Italia, îmi dau seama că în Polonia taxele sunt cam de 0,7% uh, atunci când nu depășește un anumit uh, plafon, respectiv 300 de milioane de sloti și apoi uh, ajungi la 1,7% dacă depășești acest plafon de 300 de milioane de sloti și s-ar putea să existe uh, un impozit și mai mare uh, pentru uh, cifra de afaceri din timpul uh, weekendului, deci s-ar putea să apară acest nou uh, taxă. Și s-ar putea să existe anumite derive, pentru că, de exemplu, pentru tranzacțiile online s-ar putea ca acestea să fie mai importante duminica decât în alte zile. Ce înseamnă dacă aplici o taxă de 1,3% pentru tranzacțiile dintr-o singură zi, este o sumă importantă în uh, retail vinzi volume importante, dar marja beneficiară este foarte mică. S-ar putea ca anumite companii să dispară pentru că nu vor mai putea să facă față uh, fiscalității. Și în plus noi uh, suntem companii care oferă foarte multe locuri de muncă. Carrefour uh, angajează 200.000 de oameni peste tot în Europa, numai în Polonia vreo 16.000. Deci există un risc deloc neglijabil atunci când schimbi regulile fiscale. Noi, la Carrefour, ne dorim să putem să însoțim pe clienții noștri, să răspundem așteptărilor și cerințelor lor. În Europa și de altfel peste tot în lume există această tendință de a consuma acum produse locale și cererea pentru produsele locale este din ce în ce mai mare și e foarte bine. Noi suntem capabili să uh, distribuim și produse locale și produse importate. Și e foarte bine. Să nu uităm că uh, um, companiile de retail sunt uh, foarte importante pentru producătorii locali. Noi lucrăm cu numai puțin de 44 de producători locali le distribuim produsele în magazinele noastre, am semnat contracte pe o durată de 10 ani, deci noi le garantăm volume de vânzări, stabilitatea financiară și credem că este o adevărată contrapondere Uh, pentru că vânză, clienții au de unde alege, pentru noi este și o plus valoare faptul că avem aceste produse locale în magazinele noastre și în plus oferim uh, sprijin IMM-urilor, că sunt în Polonia, în Franța sau în Belgia, pentru că le garantăm, cum spuneam, achiziționarea produselor lor. Și acest lucru este valabil cu atât mai mult în sectorul um, alimentar. E bine uh, să putem să garantăm diversitatea alimentară. Noi am făcut această alegere peste tot în țările în care suntem prezenți și vrem să favorizăm și schimburile, pentru că, de exemplu, Uh, în Polonia oamenii vor să consume și produse din Spania și Italia și Franța și să continue să consume produse tipic uh, poloneze. Deci acest aspect uh, al produselor locale este foarte important. Noi nu suntem doar o companie multinațională, avem și un rol important de jucat pe plan local. Și vreau să vă fac să înțelegeți că uh, companiile de retail sprijină întreprinderile mici locale mai mult decât ați putea să vă închipuiți. Uh, Um, pentru că există alte companii multinaționale în alte sectoare care um, monopolizează un segment de, de piață și nu favorizează neapărat uh, IMM-urile locale. Ori noi o facem. Și acesta este modelul nostru de extindere uh, și pe viitor. Așa cred că v-am dat câteva exemple concrete față de a uh, barierelor de care le lovim. Mulțumim, Ghiom de Culanj. Acum îi urez bun venit colegului meu, Denis de Young, care lucrează cu mine în ce privește comerțul uh, pe piața internă. Eu, din păcate, trebuie să vă părăsesc pentru că trebuie să iau cuvântul la o altă audiere publică, dar vă las în mâinile, între mâinile colegului meu și Vroiam să spun că am fost bucuroasă să aflăm punctul de vedere al unei mari companii de distribuție alimentară și să ne dăm seama că și dumneavoastră suferiți din cauza regimurilor diferite de TVA și din cauza practicilor diferite, chiar discriminatorii, care există în anumite țări, mai ales în ce privește uh, fiscalitatea ceea ce uh, împiedică societăți uh, din alte state membre să uh, fie prezente pe piața dintr-un anumit stat membru și de asemenea faptul că ne-ați afirmat că ceea ce se vinde online și offline este complementar. Îmi pare rău că trebuie să plec acum când va vorbi prietena noastră de la comisie. Oricum, uh, beneficiem de o excelentă cooperare cu dumneavoastră și vă mulțumesc anticipat. Te las uh, pe tine să prezidezi și ne revedem poate peste câteva momente. Maria, and I think most people... Mulțumesc foarte mult, Ana Maria. Cred că foarte mulți oameni știu asta, dar poate alții nu. Ana Maria a fost prima care a făcut un raport uh, real în Parlamentul European în ceea ce privește comerțul um, cu amănuntul și eu am continuat peste câțiva ani cu un raport care se baza pe planul de acțiune al Comisiei Europene în ceea ce privește TVA-ul pentru sectorul de vânzare cu amănuntul. Amândoi dăm dovadă de mult angajament în acest sens. Îmi cer scuze și eu, așa cum Maria și-a cerut scuze că a trebuit să plece acum, eu îmi cer scuze că am venit târziu în această după-amiază, aș fi vrut să fiu aici de la început, dar am avut o întâlnire urgentă în Olanda în, legătură cu criza refugiaților, așa că vă dați seama că e un subiect fierbinte în acest moment. Și acum voi da cuvântul următorului vorbitor. Cred că în ceea ce privește munca noastră pe retail, Maria, cred că tu în comisie ești cea care se ocupă de aceleași lucruri. Cred că e foarte bine că te afli astăzi aici și um, e șef de unitate în ceea ce privește serviciile business to business în cadrul DJ Growth. Grow. Și cred că așteptăm cu nerăbdare să auzim ce ai de spus. Ai cuvântul. Mulțumesc. Da, eu nu sunt uh, atât de, de veche cât Iana Maria în ceea ce privește sectorul de vânzare cu amănuntul, însă, într-adevăr, am muncit deja asupra lui încă înainte de a mă alătura de Grow și ca responsabil pentru European Action Plan, Legal Action Plan și apoi în grupul la nivel înalt în ceea ce privește strategia pentru piața internă. Uh, am auzit astăzi aici că nu putem face o diferență între uh, atunci când vine vorba de vânzarea cu amănuntul, vânzarea pe internet și să vorbim despre can- de canale mai multe. Înțeleg că acum, în acest grup de experți, ne concentrăm mai mult pe partea de îmbunătățiri și avem această strategie privind piața unică digitală, care, bineînțeles, va fi foarte importantă în ceea ce privește eliminarea barierelor în comerțul pe internet. Aș vrea să mă axez mai mult pe strategia privind piața unică unde există într-adevăr o acțiune specifică pentru sectorul de comerț cu amănuntul, dar aceasta include mai multe acțiuni care cu siguranță vor fi și ele importante pentru sectorul de comerț cu amănuntul. Și cred că antevorbitorul meu a spus deja că retailul nu înseamnă doar servicii, ci înseamnă și produse și să pună un accent important pre îmbunătățirea libertății de circulație a bunurilor și recunoașterea reciprocă în strategia privind piața unică. Eu mă voi, acțio- mă voi axa pe această acțiune specifică care are de-a face cu comerțul cu amănuntul pe partea de servicii. Ne dorim să vedem care sunt restricțiile, restricțiile din legislația națională și ce înseamnă acestea atât pentru uh, operații cât și pentru înființarea un, un, unei companii de vânzare cu amănuntul. Vorbim nu doar barierele în ceea ce privește libertatea de înființare a unei companii, ci și în ceea ce privește barierele care există în sectorul uh, de operații pentru vânzarea cu amănuntul. Din perspectiva pieții unice, aceste bariere în ceea ce privește înființarea sunt esențiale. Sunt esențiale și în ceea ce privește competitivitatea, pentru că limitează competitivitatea prin faptul că noi actori nu pot să intre pe piață și astfel nu se îmbunătățește competitivitatea. Restricțiile operaționale sunt și ele foarte importante pentru că pot să ducă la o ineficiență a sectorului, la o productivitate scăzută și pot de asemenea să afecteze competiția. Aceasta depinzând de cum arată acestea. Din păcate, putem să vedem și niște elemente legate de restricții noi, care și ele pot să aibă un efect în ceea ce privește stabilirea unei companii, instalarea unei companii și pot să aducă poveri importante pentru unele companii. De ce există restricții în legislațiile naționale? În mod evident și statele membre au niște obiective de politici publice pe care le urmăresc, iar pentru instalare acestea sunt de obicei clare, trebuie să existe obiective de planificare spațială, există obiective de mediu. În ceea ce privește restricțiile operaționale, acum legat de consumatori, și acestea pot să fie o, un obiectiv al politicii și apoi și dacă ne gândim la angajatori, de exemplu în legătură cu orele de deschidere. Cred că cu toții trebuie să recunoaștem că există obiective legitime de politici publice. Cu toate acestea, ele trebuie să fie proporționate și trebuie să poată să fie justificate. Și aici, în acest punct, începe să nu mai existe un consens și există interpretări diferite în ceea ce privește ce e proporțional și ce nu. Ce e clar pentru noi, regulile naționale nu ar trebui să blocheze accesul pe piață, nu ar trebui să afecteze competitivitatea sau să afecteze prea mult activitatea comercianților cu amănuntul. În strategia privind piața unică am promis o comunicare care să țină cont de toate aceste aspecte. Am promis o comunicare în care să prezentăm cele mai bune practici în aceste două domenii, în ceea ce privește instalarea și operațiunile. Mulți dintre dumneavoastră probabil știți că am făcut deja o revizuire în ceea ce privește restricțiile privind instalarea și am încercat deja să abordăm și cele mai bune practici pe această parte. A fost un exercițiu folositor pentru că am creat un forum de discuție pentru statele membre și discuțiile au fost uh, foarte bune și am implicat acolo și părțile interesate. Și vom continua, vom finaliza această muncă în ceea ce privește cele mai bune practici în ceea ce privește instalarea. Însă aici nu s-au acoperit și restricțiile operaționale, așa că noi discutăm acum despre ce tipuri de restricții vom acoperi în munca noastră și în comunicare și cum să ne organizăm adunarea de informații pe această parte. Și din nou apreciem uh, ceea ce ne spun părțile interesate. Am și primit deja informații, vom avea un atelier în vară în ceea ce privește aceste restricții operaționale. Am promis că vom avea această comunic comunicare pregătită pentru anul 2017. E termenul limită pe care l-am fixat. Ce ne dorim prin aceste cele mai bune practici? Dorim să oferim orientări statelor membre în ceea ce privește reformele cadrelor legislative. Acestea vor completa și raportările de la țară la țară și recomandările specifice de la țară la țară, care sunt făcute în, pe procesul semestrului european. Așa că va fi sprijinit și acest proces privind semestrul european și apoi se vor vedea clar care sunt prioritățile Comisiei Europene în ceea ce privește punerea în aplicare un lucru foarte important. Pentru că ne dorim să existe o punere în aplicare mult mai eficientă, axată pe sectoare prioritare și chestiuni prioritare. Știu că unii dintre dumneavoastră au anumite îndoieli în ceea ce privește eficacitatea acestor recomandări date statelor membre. Și ați dori, au comisia pur și simplu să lanseze procedurile de încălcare pentru a îndepărta aceste restricții. Ca răspuns aș spune că nu e sau sau, nu trebuie să vedem lucrurile așa. Și că recomandările nu sunt folosite, așa că să trecem la procedurile de încălcare. Nu, până la urmă, aceste proceduri de încălcare au următorul scop – Statele membre trebuie să se alinieze voluntar la ceea ce consideră că trebuie să facă. Așa apar și recomandările din cadrul semestrului european și avem nevoie de acest parteneriat cu statele membre. Vor exista situații în care trebuie să lansăm procedurile de încălcare, de exemplu, câteodată probabil va trebui să ajungem la curte atunci când statele membre nu se lasă convinse de argumentele noastre. Însă ar trebui să vedem o asemenea procedură ca excepție, nu regulă. În concluzie, e foarte important să ne dăm seama că statele membre sunt cele aflate la conducere, sunt actorii chei atunci când vorbim de restricții. Ne putem folosi de acțiunile de punere în aplicare, dar până la urmă trebuie să convingem statele membre că trebuie să facă aceste reforme, că sunt bune pentru sector și că crește astfel competitivitatea, eficiența, productivitatea se va modifica Așa că trebuie să investim în a explica acest proces. Întregul sector trebuie să aducă astfel de explicații și la nivel național. Primul punct al concluziei mele a fost acesta. Celălalt, pentru a mă întoarce la cele spuse deja, uh, cum spuneam, ne bucurăm că avem o agendă mai extinsă în ceea ce privește acțiuni în care să fie incluse condițiile cadru pentru sectorul de vânzare cu amănuntul. Eu sunt foarte optimistă și sper că aceste strategii, strategia privind piața unică și punerea ei în aplicare, așa cum își dorește Comisia Juncker să o facă, sunt convinsă că vom reuși să facem ceva pozitiv pentru aceste condiții cadru, pentru comerțul cu amănuntul. Și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, avem nevoie de ajutorul tuturor să le explicăm și să le explicăm din nou statelor membre chestiunile legate de vânzarea cu amănuntul și importanța acestui sector de comerț cu amănuntul. Pentru că nu știu cât de des se discută în parlamentele naționale despre efectele asupra ocupării și toate lucrurile bune care revin din uh, sectorul de comerț cu amănuntul. Așa că trebuie să fie pusă în aplicare aceste strategii. Instrumentele pe care le avem pentru libertatea de instalare îmbunătățită ei bine, trebuie să ne folosim de toate instrumentele pe care le avem și dacă cineva are instrumente inovatoare pe care încă nu le-am folosit, cu siguranță am fi foarte interesat să auzim despre ele. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Maria. Cred că avem suficient timp la dispoziție pentru intervenții din sală și pe oricare dintre cele trei subiecte. M-am uitat la notițele domnului de lângă mine, ale domnului Willemson, așa că știu cam ce a spus și acesta. Cred că sunt niște subiecte foarte importante despre care trebuie să discutăm. Cere și o recunoaștere politică a problemelor cu care au de a face comercianții cu amănuntul atunci când vorbim de crime, de furtul din magazine, care de multe ori este conectat cu alte tipuri de infracționalitate, așa că ar trebui să devină o prioritate. Apoi am mai auzit cele spuse de reprezentantul Carrefour în ceea ce privește piața unică digitală, provocările de acolo în ceea ce privește taxele și apoi și câte ceva legat de producătorii locali. Cred că e un caz de cele mai bune practici, cazul Carrefour. Cum se ocupă aceștia de producători locale, au spațiu, un magazin pentru a își expune produsele. Și apoi am ascultat-o pe Maria în ceea ce privește aceste chestiuni sensibile din punct de vedere politic, și anume libertatea de instalare, versus politicile naționale și politicile guvernelor naționale. Subiecte importante pe care cred că puteți să interveniți și o văd deja pe colega mea, doamna Grapini. Mult. <clears throat> Uh, repet și acum, e foarte importantă dezbaterea și partea a doua. Eu vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezentare și am uh, câte o întrebare pentru fiecare prima dată cu poliția ați făcut o afirmație că trebuie să se implice politicienii pentru a putea să uh, combatem rețelele de uh, mă rog furturile și rețelele create dacă puteți să ne spuneți cum ați vedea să ne implicăm concret noi parlamentul european pentru că acum sunteți în parlamentul european pentru a putea să încercăm într adevăr să sprijinim acest lucru pentru că da este sigur o pagubă creată indiferent că e mare sau mică compania. Uh, carrefour eu mă bucur foarte tare pentru că ați spus aici niște lucruri bune. personal uh, când ați intrat în uh, europa de est uh, eu conduceam o federație patronală în țara mea și m am luptat foarte mult cu uh, retailerii inclusiv cu carrefour să înțeleagă nevoia de a promova mai ales imm urile de pe plan local și am reușit în parlamentul național să facem și un cod de etică pentru că nu reușeam imm urile locale să mm, le introducem în marele marile rețele de retail. Uh, m-aș bucura foarte mult dacă mi ați putea spune dacă ați uh, uh, reușit să uniformizați cumva așa cum dumneavoastră vreți în uniunea europeană să se uniformizeze tva ul dacă dumneavoastră condițiile de uh, livrare de intrare și de plată uh, le aveți egal pentru că la vremea în care eu am făcut un studiu uh, aveați condiții de plată a producătorului local diferite față termenul de plată la mm, nouăzeci de zile pe parcursul vânzării deci diverse termene de plată și asta a creat distorsiuni în piața internă și nu era deloc uh, încurajator să zic așa pentru imm urile locale. Ehm, și atât pentru reprezentantul comisiei cât și pentru carrefour aș vrea să vă pun o întrebare legată de perspectivă ce părere aveți ați spus că condițiile din statele unite sunt mai legere au spus și panelul dinainte ce părere aveți cum va influența schimbul comercial uh, vorbesc acum doar de schimbul comercial sigur că și schimbul investițional uh, în perspectivă acordul transatlantic între uniunea europeană și uh, statele unite dacă aveți vreo idee v ați făcut vreun calcul cum credeți că va influența având în vedere că sigur lucrăm cu standarde diferite? mulțumesc. Thank you very much. I think there, there are so many questions. Mulțumim foarte mult, sunt multe întrebări. Și acum să începem cu o primă rundă de răspunsuri. Să începem cu domnul Willemsen cum ar putea politicienii să influențeze parlament, politicile în Parlamentul European, poli, cum ar putea politica să-și aducă influența. Cred că nimeni nu are o idee clară în ceea ce privește pierderile totale, pierderi financiare, daune în sectorul de vânzare cu amănuntul făcut de aceste grupuri organizate. Nu știu nicio investigație sau un sondaj care să abordeze această problemă la nivel european. Cred că ar fi o idee bună de investiții, dar nu e ceva pentru poliție, ci pentru diferiții vânzători cu amănuntul să arate câte au de suferit și apoi să fie prioritizată această problemă a lor. Cred că aceasta ar fi o cale. Apoi o altă cale nu știu câte organizații de comerț cu amănuntul ca în Olanda, nu știu situația în restul Europei, însă în Olanda aceștia au probleme foarte multe și cred că ar fi foarte bine să vedem cât au de suferit de, din cauza acestor furturi și cum duc acestea la închiderea unor asemenea companii de vânzare cu amănuntul. La așa ceva m-aș gândi eu. Mulțumim. Merci, madame, pour, pour vos deux questions. Alors, pour, pour... Mulțumesc pentru întrebări. La primul punct, cred într-adevăr că am încercat în fiecare stat să avem o companie cât mai locală și să dezvoltăm IMM-urile. Și acest lucru trebuie să fie acompaniat de o transparență totală foarte adesea am încercat să avem relații comerciale, să zicem, acceptabile, în ghilimele. Trebuie să se înțeleagă adesea, se amestecă merele cu perele, ca să zic așa, între o ma mare multinațională care are nevoie de uh, etajerele de la Carrefour ca să-și distribuie marca Vorbim aici de o mare marcă și e normal ca o întreprindere mare să plătească tocmai ca să fie prezentă în anumite magazine, prin publicitate și așa mai departe. Sunt cei care își fac reclame și la televizor, sunt uh, cei care plătesc pentru a-și face publicitate în magazine. E normal. Însă, pe de altă parte, sigur că noi punem accentul pe uh, relația de uh, e-commerce pe care o adaptăm la nivelul local și uh, ne adaptăm și la actorii care nu au aceleași posibilități să-și facă publicitate, fie că e vorba de plăți, fie că e vorba de relațiile cu actorii comerciali. Noi vrem să avem o relație durabilă și cred că nu se vorbește destul de această relație durabilă, bazată pe produse de calitate, produse locale, produse regionale, Uh, am fost și azi dimineață și am uh, vizitat uh, niște magazine, am mers într-un magazin Carrefour deschis lângă Mons și mi-au arătat că aveau 350 de tipuri de bere locală, deci nu internațională. Eu cred că condițiile comerciale trebuie adaptate. Pentru că în funcție de loc nu discuți despre aceleași lucruri. Deci ce ați spus dumneavoastră e foarte corect, într-adevăr, noi am înțeles acest lucru o facem corect și uh, aici însă e importantă și dezvoltarea durabilă, cu relații durabile cu producătorii și cu actorii locali. Și ca să vă răspund la a doua întrebare, ce aș vrea eu să spun? Uh, nu vreau să creăm o opoziție între comerțul electronic și comerțul fizic. Eu cred că avem nevoie și de distribuția tradițională, de nivel mic, mare, mediu, de magazine de toate felurile, însă acești actori trebuie să fie capabili și să distribuie produse pe cale electronică și uh, clientul să aibă libertatea de a alege. Ce vreau să spun este că astăzi dorim să ne protejăm. Sunt unele state care doresc să se protejeze. Pe plan fiscal, de exemplu, să se protejeze de străini, dar în Europa nu avem, nu există străini, pentru că avem o singură piață comună. Și ne protejăm până la urmă uh, unii de alții și uh, nu reușim să ne protejăm, eu cel puțin nu cred că reușim să ne protejăm de americani sau de asiatici care n-au nicio problemă să o facă. Și uh, ce vreau să spun este că Există două motive. În primul rând, dacă um, ne gândim realmente la o creștere economică, aceasta va merge pe această cale, pe comerțul electronic, pentru că creșterea în comerțul tradițional nu are două cifre. Iar în uh, rețeaua de e-commerce, uh, creșterea este cu două cifre, chiar mai mult în unele state unde e abia la început. Uh, deci aceasta ar fi prima problemă și în al doilea rând trebuie să facem legătura cu comerțul fizic. Fără comerțul fizic, comerțul electronic va avea dificultăți. Deci uh, nu trebuie să uităm că și acesta trebuie taxat rezonabil, că trebuie să existe echitate în ceea ce privește comerțul fizic și comerțul electronic. În toate statele, trebuie până la urmă să ne protejăm mai mult piața europeană de alte piețe și de alți actori foarte, foarte mari pe plan comercial. Asta voiam eu să vă spun. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Da, cred că cei din vânzarea cu amănuntul pot să spună mai bine care sunt, cu care e viitorul sectorului. Da, și e adevărat că comerțul pe internet e partea care crește foarte repede. Cred că în ceea ce privește perspectiva de viitor pentru comerțul cu amănuntul în Europa, aceste noi dezvoltări vor depinde de inovare, de inovarea care a fost menționată de la început și și de abilitatea de a ne adapta la această lume pe multe canale. Însă în ceea ce privește cadrul legislativ, cadrul pe care noi putem să-l influențăm, Parlamentul poate să-l influențeze și statele membre pot, pot să-l influențeze, eu vreau să fiu optimistă. Cred că am văzut că există într-adevăr angajament politic în ceea ce privește această strategie privind piața unică digitală, angajament în ceea ce privește strategia privind piața unică și eu sper că toate acestea se vor transpune și în deciziile dificile care trebuie luate atunci când trebuie să se cadă de acord, de exemplu, pe legea privind contractele digitale, Așa că da, eu vreau să uh, am o abordare pozitivă în ceea ce privește aceste condiții cadru. Cred că acum avem niște condiții mult mai largi în context european în ceea ce privește comerțul cu amănuntul față de ceea ce exista până acum. Există niște probleme, niște perturbatori, putem să vedem că există anumite trăsături protecționiste atunci când vremurile sunt grele, e ceva normal și am putea să asistăm de asemenea și la un anumit grad de fragmentare în ceea ce privește sectorul comerțului pe internet și legislația națională legată de acesta. Și cred că împotriva acestor tendințe trebuie noi să luptăm. Însă altfel sunt optimistă și cred că vom avea niște condiții cadru mai bune, cel puțin din ce am văzut eu. Până acum lucrurile nu au stat așa bine ca acum. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Cred că putem primi întrebări și din public. Cristian Fărșură de la Europe Commerce. Thank you very much, uh, Denis. Mulțumesc foarte mult, Denis, domnule președinte, pentru că încă o dată, după cum i-am spus și uh, Anei Maria mai devreme, mi se pare foarte important că organizați aceste sesiuni și subliniați importanța acestui sector de vânzare cu amănuntul atât uh, la nivel mare cât și mai mic. Și am o întrebare pentru Bart Willemsen și apoi eh, două puncte de menționat în legătură cu prezentarea lui Guillaume de Colange. Știm, de exemplu, că în Olanda asociația noastră este foarte activă, membrii noștri sunt foarte activi și colaborează cu dumneavoastră pe tema ceea ce s-ar putea face în context european presupun că colaborați cu Europol și chiar cu Interpol pe această problemă, cel puțin eu asta știu din coordonare. Și uh, aș vrea să ne spuneți dacă vă concentrați pe crimă organizată în sectorul retailului în context internațional și dacă aveți sugestii. Cele două observații referitoare la prezentarea lui uh, Guillaume de Colange. În primul rând, uh, vreau să vă felicit pentru că um, prezentați foarte bine modul în care retailerii și mai ales retailerii mari sunt motorul antreprenoriatului, motorul IMM-urilor și ai pieței unice. Pentru că, așa cum ați spus, ei creează ocupare. Creați ocupare în magazinele dumneavoastră, dar și la IMM-urile pe care le ajutați să se dezvolte la nivel local. Și sunteți un agent al pieței unice. Ați dat un exemplu de paste italiene, de brânzeturi franțuzești, dumneavoastră îi uh, faceți pe unii mici producători să fie reprezentați dincolo de frontiere și poate că asta se uită pentru că cred că de multe ori uităm cât de importante sunt uh, supermarketurile tocmai pentru a promova micile întreprinderi și de a le oferi șanse pe piață. Și ați prezentat foarte bine acest caz. În al doilea rând, problema menționată dumneavoastră în legătură cu Polonia, impozitarea și discriminarea. Ați fost gentleman și v-ați exprimat foarte uh, delicat, dar uh, cred că știm cu toții că ce se întâmplă în Polonia s-a văzut și în Ungaria, am mai văzut discriminare și în alte state, în Slovacia, în Republica Cehă, unde au existat clar mișcări împotriva retailerilor occidentali care au intrat acolo pe piață acum vreo 10 ani și au dezvoltat piața. În Ungaria s-a văzut clar ce s-a întâmplat și ar fi important să știm ce lecții putem învăța din aceste experiențe și cred că putem învăța multe din ce ați făcut dumneavoastră în Polonia și cred că politicienii sunt conștienți Sigur că a fost um, un sector care, o problemă care a depășit sectorul retailului uh, dar uh, e importantă impozitarea când știi că în retail se operează cu marje foarte mici. Aceste acțiuni pot face diferența între uh, profit și pierdere și justificarea unui sediu în acea țară sau nu. Știu că nu sunt mulți deputați prezenți în sală, <laughs> dar cred că, domnule președinte, dacă puteți transmite acest mesaj, uh, ar fi important pentru că vorbim despre creștere și ocupare, locuri de muncă și e important ca politicienii să fie conștienți de acest lucru și aveți rolul de a duce toate acestea înapoi în circumscripții. Mulțumesc, vă rog, domnul Willemsen. Dacă v-am înțeles eu bine întrebarea la Europol, sigur că lucrăm foarte mult cu Europol ca stat uh, european, țările de jos, mai ales cu cât Europol se află la noi în țară, deci e mult mai simplu. Dar uh, Chiar și așa, Europol nu face mai mult decât să colecteze date și să le analizeze. Nu sunt o agenție de aplicare a legii. Lucrează doar cu informația care le este furnizată de statele europene. În toate statele, Problemele politice la ora actuală sunt refugiații, terorismul, uh, criminalitatea cibernetică și așa mai departe, iar Europol depinde de informațiile primite de la statele membre și este logic ca tocmai aceste subiecte să fie și pe ordinea de zi a Europol. Europol își definește munca în, în puncte focale și avem un punct focal al crimei organizate uh, de mici dimensiuni, dar avem nevoie de asistență tehnică și de uh, investigații tehnice pe baza informațiilor pe care ni le transmit statele prin Europol. Capacitatea polițienească este și așa foarte redusă, deci uh, depinde de decidenții politici, de guvernele din state să uh, prioritizeze acest tip de infracțiuni. Eu cred că depinde și de efortul meu ca acest subiect să fie pe ordinea de zi publică în țările de jos, dar depinde și de uh, guvern și de deciziile care se iau uh, dacă se combate sau nu se combate furtul organizat din magazine. De aceea spuneam că e important să avem mai multe informații despre situația reală a acestui uh, tip de infracțiuni. Uh, noi uh, cu Europolul încercăm să arătăm că astfel de grupări nu doar practică mici infracțiuni, ci investesc banii câștigați așa pentru a organiza infracțiuni mai grave care afectează interesul comunităților europene în general. Mulțumesc. Domnul de Colange. Cred că a fost doar un comentariu și sunt de acord cu el. Sunteți de acord, foarte bine. Uh, Doriți să răspundeți? Not really. Nu, <laughs> nu chiar. Uh, we, I can only say, uh, to... Pot doar uh, să spun uh, încă o dată că um, au existat anumite tendințe protecționiste și Comisia Europeană analizează cu mare atenție tot ce se întâmplă, nu doar uh, în Europa, în întreaga Europa, de fapt. Am și avut o intervenție a Comisiei în cazul uh, din Ungaria. Și așa cum uh, înțeleg eu lucrurile, în Polonia încă nu există o propunere, deci nu știm, de fapt, ce vor face autoritățile poloneze. E prea devreme să ne pronunțăm. Dar uh, suntem foarte atenți în orice caz. Mulțumesc. Mai sunt întrebări din public? Vă rog. Thank you. I... Mulțumesc. Am o întrebare de ordin general. Am uh, discutat despre fragmentare, ați vorbit despre protecționism într-o oarecare măsură. Întrebarea mea este, când există o reglementare europeană și un, un regulament european, însă este interpretat diferit în diferitele state membre, ca întreprindere, cum putem uh, să tratăm această problemă? Eu am uh, fost uh, vorbitoare în primul panel. Deci mă gândesc la, chiar la regulamente. Cu, directive situație, cu directivele situație e complet diferită, dar chiar și în regulamente sunt unele prevederi interpretate diferit în Uniunea Europeană. Cum procedăm? Um, Îmi pare foarte rău că nu v-am putut asculta în primul grup de experți. Am uh, participat la o altă reuniune, dar mă bucur că sunt acum aici și putem discuta. Cred că este o întrebare mai mult pentru Maria, nu? E o dilemă cotidiană pentru dumneavoastră. Da, eu cred că dilema noastră este mai mult gold plating-ul, suprareglementarea. Ce spuneți dumneavoastră ține de alt nivel, dacă am înțeles eu bine întrebarea. Avem o legislație europeană care este adaptată la fiecare stat. Comisia încearcă să garanteze o interpretare comună. Și sigur că există mai multe tipuri de orientări din partea Comisiei și când um, vorbim de legislație UE, e mai simplu oricum, însă de multe ori ne confruntăm cu probleme mult mai mari de practică decât ce s-a spus. Poate că există legislație UE, dar nu e armonizată pe deplin, cum e cazul directivelor, dar se poate întâmpla și la regulamente care nu sunt armonizate de plin și apoi există suprareglementarea, deci e o dilemă mult mai mare dar uh, știu că atunci când există o directivă sau un regulament uh, sau o politică, uh, cred că Comisia oferă orientări, nu pregătiți niște ghiduri când se aplică diferit în diferitele state actele legislative. Oare acesta este un instrument care poate fi folosit? Da, mulțumesc, nu m-am exprimat destul de clar, asta voiam și eu să spun. Putem oferi orientare pentru că e vorba de instrumente comunitare. Dacă se respectă sau nu orientările oferite de noi e altceva. Eu sper să fie oferite, să fie mai respectate după ce sunt oferite și uh, e important să se țină cont de implementare mai mult uh, la început. Și acest lucru cred că se ameliorează la comisie tot mai mult. Deci nu vreau să minimizez problema, este foarte important să oferim uh, orientări și oferim orientări în diferite domenii, dar voiam să spun că din perspectiva Comisiei, această problemă e una mai ușor de rezolvat decât suprareglementarea. Pot să vă pun și eu o întrebare? Ce faceți acum pentru a trata această problemă, știind că așteptările sunt diferite în statele membre? Vă, vă sunt afectate vânzările? Cum vă descurcați? Da, ni se întâmplă, într-adevăr. Noi încercăm să găsim un numitor comun între diferitele interpretări, dar uneori e imposibil. Și atunci discutăm cu uh, partenerii naționali, cu autoritățile de supraveghere, ca să vedem ce interpretare dau ele. Și noi suntem uh, cu sediul în țările de jos, deci discutăm cu autoritățile de supraveghere de acolo, ca să vedem care e viziunea lor. Dar când activăm transfrontalier, uh, situația se schimbă. Am dat un exemplu mai devreme uh, legat de o povară foarte simplă, cum este adresa. Ce înseamnă o adresă? Opiniile diferă foarte mult pe piața europeană. Și e greu pentru că n-ai cum să mulțumești pe toată lumea, nu poți să respecti toate prevederile în același timp. Noi facem un efort și încercăm să înțelegem care este scopul acestor teze, de ce sunt ele prezente în regulament. Încercăm să vedem care este scopul și să acționăm în consecință. Probabil că vorbiți de adresa de pe etichete, nu? Da, am văzut asta, spune domnul De Jong. Într-adevăr, etichetele devin tot mai mari pentru că trebuie să apară tot mai multe informații pe ele. I think, uh, Doamna Rebinder, da, acestea sunt lucruri de care ne ocupăm și uh, ați vorbit de, vă ocupați de cosmetice, nu știu exact care sunt reglementările din domeniu, dar noi um, încercăm să adaptăm toate reglementările existente pentru produse și sigur că e important să avem mai multă coerență pe plan legislativ. Mulțumesc. Cred că dumneavoastră ați mai vorbit, deci dau întâi cuvântul doamnei din dreapta. Mulțumesc. Mulțumesc. J'aurais souhaité revenir sur... Euh, Aș fi dorit să mă mai refer la încă trei puncte. În primul rând, în legătură cu adresa. Pentru că, iată că încă o dată, chestiunea adresei are legătură cu pachetul de securitate. În pachetul de securitate se spune foarte clar care sunt elementele de trasabilitate ale unui produs pentru orice produs nealimentar. Numele, adresa și uh, badge number e clar și ar fi necesar să se adopte această legislație ca să se clarifice problema odată și pentru totdeauna. Aș fi vrut să mă mai refer la încă două puncte. În primul rând să mulțumesc Comisiei Europene pentru munca de uh, cartografiere a obstacolelor. Ne vom aduce și noi contribuția. Și aș avea două întrebări. În primul rând, vor fi și alte metode de a găsi soluții la barierele pe care le identificați? alte metode decât schimbul de bune practici între statele membre? Adică putem să ne gândim la alte soluții, la soluții concrete și în al doilea rând aceste orientări Orientările sunt esențiale și eu aș dori să susțin proiectul de ghid privind principiul proporționalității pentru că avem nevoie de principiul proporționalității. Proporționalității este o miză pentru că în statele membre se interpretează diferit acest principiu și uh, se adoptă în permanență noi restricții, noi legi și așa mai departe. Deci asta voiam eu să spun. Cartografiere, obstacole, principiul proporționalității, care este situația concret și ce contribuție putem aduce. Mulțumesc! Maria. Well, thank you for this challenging question. Mulțumesc pentru întrebările dificile. În legătură cu pachetul securității, cred că știm care e problema și nu putem face prea multe. În ceea ce privește soluțiile, în afară de schimbul de cele mai bune practici privind restricți restricțiile operaționale, în ceea ce privește cele mai bune practici, acesta nu este un final și acolo trebuie să monitorizăm recomandările pe care le facem și în această fază mai sunt discuții Vom vedea dacă recomandările au fost sau nu au fost urmate, dar momentan nu pot să-mi dau seama ce alte soluții sunt dacă nu uh, vorbim de un domeniu în care să se încalce legislația comunitară. Unele, în unele cazuri de restricții nu va fi cazul. Va trebui să vedem ce va reieși din monitorizarea celor mai bune practici și ce instrumente putem avea în vedere uh, ulterior. În legătură cu uh, orientarea privind proporționalitatea, s-a mai pus această problemă de mai multe ori despre cum să interpretăm principiul proporționalității. Problema este că e foarte greu să se ofere o orientare generală, orizontală în legătură cu ce este propus. E complet diferit să vorbești despre ce e proporțional când vorbești despre calificări profesionale și când vorbești despre uh, crearea de uh, unitate de comerț cu amănuntul sau de altceva. E foarte greu să oferi orientări generale. Și după cum știți, uh, sau cred că știți, Uh, ca parte a strategiei pieței unice, vom aborda calificările profesionale și vom pregăti orientările privind principiul proporționalității. Și um, aceste, acest schimb de bune practici este, după părerea mea, tot uh, în legătură cu principiul proporționalității. În ceea ce privește restricțiile abordate acolo, și cu siguranță pot exista și alte domenii unde să putem oferi o orientare de proporționalitate. Dar e foarte dificil să facem un rezumat uh, asupra proporționalității fără să știm exact despre ce vorbim, concret. De aceea nu am promis uh, o, un set de orientări uh, orizontale privind proporționalitatea. Revenind, mi-am dat seama că răspunsul meu poate nu e foarte satisfăcător în legătură cu soluțiile, dar e tot ce pot să vă spun deocamdată. Un schimb de bune practici, da, punere în aplicare în măsura posibilă și monitorizare. Nu știu dacă dumneavoastră vă gândeați la alte soluții. Poate ar fi interesant să auzim. Now, I know Christian had another... Știu că Cristian mai avea o întrebare și cred că este singurul și ultimul care pune o întrebare în această rundă. Thank you very much. Just coming back on, on two... Da, aș dori să mai revin la două puncte. Ca parte a strategiei pieței unice, Comisia încearcă să facă anumite lucruri învățând din trecut și în domeniul serviciilor, preluând anumite lucruri bune și transpunându-le și la bunuri. Uh, Maria, ați spus, nu am ce să fac uh, în legătură cu Polonia pentru că legislația nu a fost încă implementată. Aici un aspect foarte important este că nu se poate face nimic pentru că nu există un proces de notificare, așa cum există în sistemul pentru bunuri, când statele membre sunt obligate să notifice Comisiei măsurile înainte de a le pune în aplicare. Aceasta este o evoluție pe care Comisia intenționează să o aplice și noi ne dorim să existe un proces ex ante, pe lângă sistemul ex post. Și clar, în funcție de ce ați auzit de la actor, cred că este un pericol iminent. Așadar, susținem această idee. Ce am mai identificat și de la doamna Tilema sunt mici probleme, cum ar fi această definiție a adresei. Foarte adesea suntem întrebați, care e impactul financiar? Dacă impactul financiar e doar de câțiva euro per produs, dacă ești un hipermarket și ai uh, de înmulțit acea cifră cu 50 de mii, e un cost mic per produs care însă ajunge să însemne mult mai mult. Și ce poate comisia să facă este să abordeze chestiunea informației. Dacă o societate ca Paula's Choice se confruntă cu o problemă, sigur că merg la olandezi, dacă sunt în Germania merg la autoritățile germane, în Portugalia la cele portugheze și așa mai departe, dar noi am avea nevoie să intervină comisia să joace acest rol. Ca un fel de solvit, dacă care să funcționeze mult mai bine pentru operatorii care au probleme. Și în concluzie, foarte adesea subliniem că Comisia a încercat să rezolve anumite probleme, însă mesajul trebuie să ajungă la statele membre. Asta am spus și în declarația noastră astăzi. Aproape avem un nou acord privind piața unică, prin care este responsabilitatea statelor membre să ia măsuri. Benelux, de exemplu, a încercat să aibă un acord privind calificările profesionale să nu fie nevoie să se treacă pe la nivel comunitar, ci uh, să fie clar de la început că se recunosc uh, calificările. Deci ar trebui să eliminăm complicațiile și să nici nu mai facem ca um, comisia să creeze probleme sau statele membre să-și creeze probleme unele altora. Mulțumesc. Maria, please. Maria. Mulțumesc, pentru că aceste întrebări mă ajută până la urmă să lămuresc anumite puncte și să fac și câteva observații apropo de sistemul de notificări pe care nu l-am menționat mai devreme. Eu nu am afirmat că nu putem să facem nimic. Am încercat să spun, haideți să așteptăm să vedem cum va arăta această nouă legislație. Deocamdată nu știm da, am avut ceva experiențe cu legislație care nu a fost pusă în aplicare, pentru că pe plan național existau motive de îngrijorare. Dorința noastră de a avea un sistem de notificări care să funcționeze mai bine ca de exemplu cum se întâmpla pentru bune, bunuri și era un sistem care făcea parte din uh, strategia pentru piața unică. Ei bine, nu am renunțat la această idee, vrem în continuare să îmbunătățim sistemul de notificări și sperăm că ne va ajuta și pe viitor pentru a nu mai exista atât de multe restricții pe plan național. Referitor la a doua dumneavoastră afirmație, da, sunt de acord. Mai întâi ai nevoie de informații. Și în ce privește impactul financiar? Este una dintre principalele noastre dileme pe care le avem cu aceste restricții. Deseori e greu să atragi atenția oamenilor politici asupra acestor puncte care pot să fie niște amănunte, dar de fapt nu sunt. Pentru că până la urmă sumele sunt destul de mari, deși inițial pot să pară, cum spuneam, neînsemnate. Și e chiar greu să explicăm, să le explicăm. Eu totuși cred că s-ar putea S-ar putea să explicăm că <laughs> până la urmă buturuga mică răstoarnă carul mare, că un mic amănunt s-ar putea să se transforme într-o mare problemă. Reprezentanții sectorului ar trebui să fie cei care să ni se alăture pentru a explica mai bine um, de ce detaliile mici pot să se transforme în probleme mari și cumva să atragă atenția uh, politicienilor. Mulțumim, Maria. Da, e uimitor uh, și mă bucur că chiar putem să terminăm la timp. Mai avem câteva minute pentru concluzii. Dar înainte să uit, este foarte important pentru toată lumea prezentă aici și chiar și pentru colegii care nu au putut să fie prezenți în sală, să știe că toate mm, materialele care au fost prezentate vor fi disponibile și pe site-ul IMCO. Deci, uh, site-ul uh, de pe serverul Parlamentului uh, al comisiei noastre. Și acolo puteți să găsiți toate prezentările și dacă vreți să le recitiți, eventual să trimiteți și întrebări. Oricum, colegii membri de la IMCO, oricum cred că sunt mai conștienți decât alții în ce privește mm, importanța sectorului de retail și probabil că se vor uita peste aceste prezentări. Câteva observații finale din partea mea. Întotdeauna m-a interesat sectorul de retail pentru că este un comerț de proximitate, un comerț uh, atât de important, uh, multă lume și-a găsit un loc de muncă în sectorul de retail, reprezintă o, um, o parte importantă din PIB și de aceea merită toată atenția comisiei noastre. În plus ne dăm seama că este atât de dinamic încât întregul peisaj se schimbă de la un an la altul. De exemplu, în țara mea, în Olanda, ne dăm seama că uh, unul dintre marile magazine universale, cum le numeam pe vremuri, uh, a dat faliment și e chiar greu să găsești un investitor care să-l preia. Dar să nu uităm că atunci când un mare magazin uh, dispare, dispare parcă și ceva din cultura orașului respectiv, pentru că era o nume, o firmă cunoscută de decenii întregi dar avem și semne mai uh, optimiste. Ne dăm seama că există uh, firme precum Neckerman care au um, magazine online care funcționează extraordinar de bine. Deci, cum spuneam, peisajul se schimbă de la un an la altul și mm, dispar magazinele fizice, dar apar mai multe magazine online. E bine să vezi că comerțul electronic uh, se dezvoltă și că uh, chiar și atunci când un magazin uh, dispare fizic, nu dispare complet, pentru că rămân, rămâne posibilitatea de a face cumpărături online. Comerțul trebuie să rămână dinamic în același timp și comerțul fizic este important pentru că e un moment în care oamenii mm, se întâlnesc și eu îmi dau seama că în prezent uneori este mai dificil decât în trecut să te lansezi în acest sector. Înainte era foarte simplu să deschizi un magazin și să te extinzi încetul cu încetul sau să deschizi o, uh, o mică filială într-un alt cartier. Acum pare să fie mai complicat. Pentru că trebuie să verifici dacă respecti uh, toată legislația și poate că nouă politicienilor de la Bruxelles nu este greu să uh, fim conștienți de toată uh, amploarea problemelor. Și acum nici nu mai există suficient de mult spațiu, ca să spun așa. Avem uh, parcă din ce în ce mai puține străzi disponibile unde se pot deschide noi magazine. Toate sunt de dreptul pline de magazine. S-a vorbit despre un alt aspect, plățile efectuate cu întârziere pentru um, furnizori și pentru producători și s-a vorbit și despre um, practicile echitabile de comerț um, onest din sectorul de retail. Nu știm cât de eficiente au fost guvernele pentru a pune în aplicare regulamentele um, aferente, pentru că este atât de important pentru retailer și mai ales pentru cei mai mici uh, să fie plătiți la timp pentru că dacă plățile uh, cu întârziere uh, ar dispare, ar fi bine ca ei să, să poată să anticipeze, să știe clar că vor fi plătiți uh, fie și la 60 de zile, dar să existe această posibilitate de a prevedea, de a anticipa. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult uh, um, contribuția cu privire la lupta împotriva infracționalității. Uh, ar trebui ca și miniștrii de justiție să se gândească, miniștrii de interne, uh, la aceste uh, tematici. Eu personal încerc să sensibilizez ministrul uh, olandez. Am avut mai multe întâlniri de altfel pe această temă pentru că, încă o dată, da, nu sunt doar furturi simple, furturi din magazine. Uneori când dintr-un magazin se fură prea des, uh, poți să-l aduci în pragul falimentului. Și spuneam colegilor de la Justiție și Afaceri Interne că trebuie să acorde atenție acestui punct. Piața unică digitală merge mână în mână cu piața unică și ar trebui să existe un singur set de reguli nu vă vom uita, să știți că rămâneți prioritari pe agenda noastră și veniți să ne vizitați când doriți, de fiecare dată când considerați că anumite lucruri ar trebui să se regăsească pe agenda politică.